So, guten Morgen, liebe Kollegen. Bună dimineața, dragi colegi. Voi începe cu comunicările. Avem în afară de estonă și malteză toate limbile la dispoziție. Din păcate nu avem limba croată reprezentată în această dimineață, dar de după masă va fi. Uh, în plus, uh, uh, schimbăm sălile în această după-amiază. Acum uh, sunt acolo cei de la Comisia pentru Ocupare pentru că au avut nevoie de o sală mare. Urez bun venit unui nou membru și anume lui Klaus Larsen Jensen. Bun venit, Klaus, în uh, comisia noastră. El îl înlocuiește pe Dan Jorgensen, care ne-a părăsit în decembrie pentru a deveni ministru în Danemarca. O a patra comunicare. Avem un instrument uh, online în care se, cu ajutorul căruia se poate lucra la amendamente. Și încercăm până în 24 ianuarie, vineri, dacă este nevoie de, de ajutor pentru colegi uh, sau pentru asistenți, E bine, va fi, vă este pus la dispoziție un uh, instrument de uh, sprijin și asistență. Un al cincelea, o a cincea comunicare. Am votat directiva privind la miere, votul final a fost amânat și votul la Envy și în plen trebuie să aibă loc în martie. Grupuri de vizitatori nu văd încă, așteptăm un uh, grup din partea colegului Karl-Heinz Florenz și un alt grup de vizitatori de la Sofia Coni. Continuăm. Workshopul privind uh, sănătatea lui Glenis Wilmot și a domnului Peterle are loc marțea viitoare de la 12.30 până la 14.45 în P7C050. Astăzi trebuie să înlocuim un vicepreședinte. Tocmai anunțasem că Dan Jorgensen ne-a părăsit. Acum trebuie să ocupăm acest uh, post și am să vă rog să-mi faceți propuneri. Linda. Da, domnule președinte, ne pare rău să-l pierdem pe Dan Jorgensen, un foarte bun membru al uh, comisiei noastre uh, și foarte bun vicepreședinte, dar el a devenit ministru. Mă bucur însă că noul coleg din Danemarca ni s-a alăturat și aș dori să îl uh, nominalizez pentru că a fost uh, președintele Comisiei uh, pentru afaceri europene în Parlamentul danez, are experiență în acest subiect, deci sunt convinsă că va face o treabă foarte bună. Mulțumesc! Trebuie să-l întreb pe candidat Domnule Jensen, sunteți dispus să uh, candidați? Da, accept. Bun, prin aclamare îl numim pe domnul Jensen, noul vicepreședinte. Felicitări! Și mă bucur că acum suntem uh, echipă completă și putem uh, lucra. Gut, weiter geht's. Und zwar das Protokoll vom 4. Bun, continuăm. Aprobarea procesului verbal din 14 noiembrie 2013. Dacă nu sunt obiecte, considerăm că este adoptat. Și acum, exact în acest moment, îi urez bun venit domnului ministru. So, ich begrüße ganz herzlich den griechischen Dați-mi voie să urez bun venit uh, ministrului sănătății Elen, domnului da- Gheorghiadis. Mai avem câteva lucruri de discutat. O văd pe colega Roth Berend, care este responsabilă pentru dispozitivele medicale, dar îl văd și pe uh, Peter Lize, responsabil pentru dispozitivele de diagnostic în vitro. Și întotdeauna noi avem o procedură aici, dăm cuvântul, vă dăm dumneavoastră cuvântul pentru o prezentare și apoi dăm cuvântul coordonatorilor grupurilor de, și facem o primă rundă de întrebări și apoi dumneavoastră aveți uh, posibilitatea să răspundeți, după care începem cu a doua rundă de întrebări. Și nu aș vrea să mai spun nimic, vă dau cuvântul dumneavoastră, domnule ministru. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care participă la reuniunea de astăzi. Domnilor și domnilor, este o onoare pentru mine să mă aflu alături de dumneavoastră astăzi cu ocazia președinției elene a Consiliului. Dumneavoastră faceți parte din construcția europeană și reprezentați cetățenii europeni. Este a cincea președinție elenă de când um, Grecia a aderat la Uniunea Europeană. Este o perioadă de tranziție și uh, este o perioadă plină de provocări, atât pentru Grecia cât și pentru Uniunea Europeană. Uniunea Europeană a fost, uh, Uniunea Europeană i-a fost adresată o provocare de către cetățeni Uh, pe de altă parte, a existat, uh, au existat um, perioade de austeritate foarte dură și statul nostru a, a, a trebuit să facă fa față unor foarte mari provocări. Vedem însă că criza este pe cale să se sfârșească. Grecia reușește să iasă încet, încet din recesiune și se îndreaptă înspre creștere. Însă nu, lupta nu este câștigată. Șomajul este încă la un nivel record și afectează în, în special tinerii, mai ales în Grecia. Și suntem la patru luni distanță de alegerile europene. Iar asta va influența modul în care se va desfășura președinția noastră. Dorim să arătăm care este misiunea europeană cetățenilor europeni. Vrem să arătăm că putem face față crize, um, crize și, euro, și putem să combatem euroscepticismul. Prioritățile noastre răspund la îngrijorările cetățenilor și pot să vă fac un scurt um, rezumat al acestora. În primul rând, dorim să creăm locuri de muncă și creștere economică. Apoi, dorim să aprofundăm Uniunea Economică și monetară, sprijinind moneda unică și crescând uh, încrederea în economia europeană. În al treilea rând, dorim o politică integrată pentru a face față imigrației și apoi politica maritimă. Dorim aici să lansăm un nou stimul um, al acestui dosar. În domeniul sănătății. Sănătatea este o precondiție pentru prosperitate și creștere. Și, drept urmare, vom face tot ce putem pentru a duce la bun sfârșit unele acte normative și pentru a consolida cooperarea între statele europene. Mă bucur că s-a ajuns la un acord între Parlament, Consiliu și Comisie asupra unei propuneri foarte importante, și anume produsele pe bază de tutun. Acest uh, dosar va fi votat în plen. Același lucru este valabil pentru studiile clinice, o reglementare foarte importantă pentru cercetare. De asemenea, Uh, este vorba și de un dosar privind la testarea in vitro a uh, produselor tehnologice. În plus, există un dosar pe siguranța pacienților. Trebuie să recâștigăm încrederea în uh, domeniul sănătății pentru cei care lucrează în acest domeniu și așa mai departe. Și asta este o precondiție pentru mobilitatea pacienților în Europa. Trebuie să îmbunătățim competitivitatea Uniunii Europene, să reducem costurile. Bineînțeles, vom continua munca președinților anterioare și vom face tot ce putem pentru a ajunge la acorduri. Avem un program foarte strâns și foarte uh, ocupat în următoarele luni. Am avut deja prime reuniuni cu rezultate foarte pozitive. În ceea ce privește medicamentele pentru gripă, am uh, creat premisele pentru un nou act normativ și ar trebui să ajungem la un acord astfel încât această legislație să poată intra în vigoare în iunie. Am solicitat un dialog cu Parlamentul European pe acest subiect și sperăm că lucrurile vor decurge cu bine și sper că la primul trialog vom înregistra mari succese. Nu în ultimul rând, referitor la transparență. Este vorba de transparența prețurilor și uh, transparență referitoare la rambursarea medicamentelor. De asemenea, dorim să sprijinim cercetarea și dezvoltarea în domeniul medical. Trebuie de asemenea să uh, fim conștienți de criză, de sistemele economice și de efectul acestuia acesteia asupra sistemului de sănătate. Trebuie să ne asigurăm că sistemele de sănătate sunt uh, eficiente și durabile. În țara mea avem experiențe în acest domeniu, din motive evidente. Lucrurile trebuie să fie discutate la nivel național, dar și european. Dorim să continuăm această discuție la Consiliul Informal al Ministrilor de Sănătate în aprilie, la Atena. Vom analiza mai ales cum uh, vor, uh, cum pot reacționa sistemele de sănătate în ceea ce privește um, criza. Și în plus um, vom analiza calitatea. În, în Grecia avem un uh, program ambițios de reforme și deja facem progrese mari în uh, stocarea datelor uh, în mod electronic, uh, și în reducerea costurilor în domeniul medical. Dați-mi voie să uh, mulțumesc uh, task force-ului care ne-a dat uh, sfaturi foarte importante și valoroase. Vorbim despre îngrijirile de sănătate pentru toți, inclusiv cei mai vulnerabili membri ai societății. Vineri vom discuta în Parlamentul Elen uh, o lege creată în colaborare cu OMS. Au existat uh, evoluții similare și în alte state membre cu rezultate pozitive. Am vrea să evaluăm uh, toate acestea și să analizăm uh, bunele practice, astfel încât să creăm un pachet ideal de măsuri pentru a face față crizei și pentru a crea creștere. vor exista și concluzii ale Consiliului pe acest subiect. În al doilea rând, imigrația. Una dintre prioritățile noastre este imigrația și noi am vrea să analizăm asta și din punctul de vedere al sănătății. Trebuie să avem o abordare holistică. Se aplică unor state care sunt la marginea Uniunii Europene, dar afectează de fapt pe toată lumea, pentru că nu există frontiere pentru pacienți. Avem nevoie de solidaritate și de o distribuție proporțională a poverii. Am vrea să avem un schimb de opinii referitor la cum să facem față sănătății și imigrației și efectelor asupra sistemelor de sănătate națională. De asemenea, am dorit să arătăm avantajele colaborării pe acest uh, subiect. Apoi, Uh, domeniul fiscal. Mă scuzați, este vorba de alimentație și uh, exerciții fizice. Este foarte important ca, uh, o, importantă o bună alimentație de-a lungul întregii vieți. Vom avea o reuniune politică uh, care va duce la concluzia ale Consiliului pe acest subiect și apoi e-sănătatea. Vom pune accentul pe inovație pentru a crește eficiența sistemelor de sănătate. Vom crea un raport privind acest subiect pentru 2014, vom analiza și agenda digitală și vom încerca să creăm soluții care să contribuie în mod substanțial la reforma sistemelor de sănătate și care să ajute pacienții. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule ministru. Vedem că în următoarele săptămâni și luni uh, este mult de făcut. Suntem într-o etapă în care mai avem uh, reuniuni numai până de Paști. Uh, mai avem și trialoguri, deci uh, va fi o perioadă stresantă. Însă, ceea ce am început, vom încerca să și ducem la bun sfârșit. Începem cu runda coordonatorilor, în primul rând Peter Lize și apoi Dagmarut Rothberen. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule reprezentant al președinției în exercițiu, mulțumim foarte mult pentru tot ceea ce faceți. Noi deja am avut ocazia de a discuta unii cu alții și mi se pare că ați abordat președinția foarte dinamic. Pe scurt, ați spus că criza e aproape depășită și, într-adevăr, există date și cifre care atestă exact asta. Grecia are un uh, excedent structural, prin urmare pun deoparte mai mulți bani decât cheltuie. Este o situație la care doar ar visa americanii și prin urmare, iată că toți cei care au spus că nu se poate, Grecia trebuie să părăsească zona euro, se văd acum contraziși. Mulțumim foarte mult pentru aceste uh, eforturi, pentru că știm exact ce sacrificii au trebuit făcute, dar în același timp acesta este un semn că solidaritatea manifestată de ceilalți față de Grecia n-a fost fără roade. Ce se întâmplă um, cu reforma în sistemul sănătății? În urmă cu câțiva ani, Ni s-a spus că în Grecia se utilizează foarte puține medicamente generice și foarte multe preparate scumpe și vreau să știu cum ați abordat această problemă și cât de mult ați progresat. În al doilea rând, Legislația produselor uh, de diagnosticare in vitro este foarte importantă pentru noi. Suntem foarte implicați și ne-am dorit să existe din partea Consiliului un mandat pentru trialog ca să finalizăm dosarul înainte de alegeri pentru pacienți și pentru industrie. Dacă nu se întâmplă asta, atunci măcar să uh, se țină cont de ce s-a decis la noi în primă lectură și să se formuleze o poziție comună la Consiliu. Avem organismele speciale notificate, de exemplu, o idee elaborată împreună cu doamna Dagmar Roth Berend și să sperăm că poate fi acceptată și de către miniștri. Iar uh, raportul meu, avizul informat în ceea ce privește testele ADN este foarte important. Până și în SUA se poartă acum discuții aprinse despre faptul că se fac teste ADN prin internet fără a cere niciun fel de consimțământ și iată că am devenit și noi activi în acest domeniu. Nu doar Parlamentul European e îngrijorat, pentru că, iată, e o problemă care mai degrabă aduce daune decât beneficii. Dagmar Rothberend. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Adis, mulțumim pentru această prezentare. Admir profund tot ceea ce ați reușit să faceți în țara dumneavoastră, mai ales în sectorul sănătății. E un domeniu cât se poate de alambicat. Cum a spus și domnul Lize, știm cât de tare a suferit poporul elen în ultimii ani, iar sectorul de sănătate e întotdeauna unul care îi are în vedere pe cei fragili, pe cei bolnavi, sau pe cei care au membri ai familiei sau aparținători bolnavi. Adesea e vorba de persoanele cele mai vulnerabile, persoane care suferă mult mai mult decât altele. Și iată că aveți un sector de sănătate uh, și iată că în acest context să uh, avem un sector de sănătate bun e o mare provocare. Ceea ce s-a realizat în Grecia se datorează în mare parte dumneavoastră și guvernului dumneavoastră, dar mai sunt lucruri de făcut. Dumneavoastră ați spus că o, bun, o stare bună de sănătate e o precondiție a funcționării în societate. Și da, e o regulă care ar trebui să existe în fiecare stat membru. Cu fiecare amendare a tratatului am spus că ar trebui să avem măcar condiții comparabile, dacă nu egale, pentru oamenii care au nevoie de îngrijiri medicale. Așadar, cel mai bine ar fi ca cei care în trecut au luat uh, bani de la Grecia sub formă de credit să returneze acei bani. E vorba și de țara mea. Să știți că acesta este un comentariu foarte personal pe care mi-l permit și sper că guvernul dumneavoastră va reuși să atragă atenția vechilor state membre asupra obligațiilor din trecut. Și acum, revenind în prezent, așa cum deja am discutat în bilateral, pun problema dispozitivelor medicale și la această reuniune. Nu mai prea avem timp pentru a lua o decizie finală și știu că unele state membre nu au dorit foarte mult să deschidă acest dosar. Curios este că statele membre care sunt atât de uh, relaxate cu dispozitivele medicale sunt foarte um, active pe farmacovigilență. Eu Cred că se întâmplă asta pentru că aceștia își dau seama câți bani se întorc în statele membre în momentul în care există taxe pentru farmacovigilență. Nu e o observație tocmai corectă politic, sunt conștientă, dar există un adevăr pe undeva, pentru că reticența pe care o manifestă statele membre în ultimii ani cu privire la dispozitivele medicale Mm, e una care se transformă în vigilență în ultimele luni în ceea ce privește farmacovigilența. Deci statele membre ne arată cumva că se pot mișca foarte repede dacă vor și atunci se pune problema în felul următor. Înseamnă că nu vor nimic pe dispozitive medicale. Ar trebui să nu mai existe transfer de bani pe farmacovigilență cât timp nu se mișcă nimic în celelalte domenii, pentru că nu știm prea bine care e interesul cu farmacovigilența și e și un interes personal, cred că dosarul este important. Deci, statele membre au tergiversat totul și știu că mm, au existat și unii care au fost vigilenți, dar mult prea drăguți. De exemplu, președinția lituaniană. Dumneavoastră să fiți altfel, mai puțin drăguți, mai puțin amabili. În același timp, să reușiți să fiți apreciați uh, de colegi. E dificil, dar se mai întâmplă. Și pentru a finaliza un dosar, avem nevoie de organizarea de trialoguri cât mai repede. Cel târziu ar trebui să începem la jumătatea lui februarie, pentru că apoi să discutăm capitolul 2, reprocesarea, utilizarea unică, um, capitolul 4, capitolul 5, cu sistemul de aprobare cu tot. Pentru că acestea sunt dosarele pendinte. Și așa cum a spus și domnul Lize, avem sistemul organismelor notificate. Și chiar alaltă ieri, curtea a dat încă o dată o sentință și acum un organism de notificare trebuie, din Germania trebuie să plătească compensații în scandalul cu implanturile pentru sân. Nu înțeleg de câte alte sentințe mai e nevoie pentru a ne da seama că acest sistem de acum nu funcționează. Și apoi, domnule președinte, aș vrea să știu ce se întâmplă dacă ajungem la un acord la trialog și dacă vom avea un vot la ultima plenară din acest mandat în aprilie. Cu ce garanții vine acest acord? Ce asigurări avem că acea bucată din legislație pe care nu am acoperit-o noi acum nu se va duce pe apa sâmbetei, ci lucrările vor fi continuate și se va negocia așa cum s-a decis la primul vot în Parlament. Știu că e foarte greu pentru dumneavoastră, dar poate că Consiliul ar putea face o declarație în acest sens. O declarație de asigurare. Ar fi nevoie să se întâmple așa, dar pentru a ajunge la acest rezultat trebuie să ne mișcăm foarte repede. Foarte drăguț, spune președintele Grote. Ce să spun, colega noastră este cunoscută pentru a fi foarte, foarte amabilă și prietenoasă. Rebecca Tyler. Mulțumesc, domnule președinte. Consumul problematic de alcool și dependența de alcool Uh, e un lucru legat de vreo 60 de boli cronice, diabet, boli cardiace, boli de ficat. În Grecia se estimează că 1,3% din femei și 2,4% uh, din bărbați sunt dependenți de alcool. Adesea s-a spus că e nevoie de măsuri integrate pentru a reduce consumul de alcool și daunele aferente acestui consum. Se pregătește la în comisie un plan de acțiune care va fi finalizat în timpul președinției dumneavoastră. În acest context, cum vreți să contribuiți la elaborarea planului și ce veți face pentru ca Consiliul să um, implementeze mai apoi întregul pachet? Mulțumesc! Mulțumesc! De la Verzi acum, Nicolos, Nicos Crisogelos. Mulțumesc, domnule președinte. Sper că veți obține mari succese în domeniul sănătății. Țara noastră e la ananghe acum. Avem probleme europene și probleme interne, domestice, și există acum 3 milioane de oameni fără asigurare în uh, Grecia, fără asigurare de sănătate, oameni care n-au acces la servicii de sănătate, persoane foarte vulnerabile. Cel puțin un milion de oameni astăzi nu au acces la niciun fel de serviciu de sănătate și n-au reușit să-și plătească contribuțiile de asigurare preț de mai mulți ani. Cinci spitale au fost închise recent. Multe spitale nu sunt bine dotate cu personal medical, nu sunt doctori. Și mai e o problemă și cu reforma în sistemul de sănătate. În acest context, președinția elenă trebuie să rezolve problemele noastre de acasă, dar a, președinția are și o răspundere la nivel european. Un subiect foarte important pe care noi l-am tot discutat la ENVI este acela de a discuta eficiența sistemului de sănătate în vremuri de criză. Ne interesează și eficiența reformelor în același context. Pentru că nu este doar o problemă ce vizează Grecia, Spania sau Portugalia. Sunt și alte țări care au trecut prin criză, cum ar fi Germania și Finlanda, la un moment dat. Așa că e necesar să analizăm eficiența reformelor și să vedem și cât de implicată este societatea. Nu știu dacă ați prevăzut o implicare a societății civile din Europa. În Parlamentul European am organizat foarte multe audieri cu Médecins du Monde și alte organizații de acest tip, iar uh, declarațiile și prezentările făcute de aceste organizații au fost cât se poate de emoționante. Mai apoi ne interesează și situația grupurilor vulnerabile, dar nu doar în țările de criză, ci și în țări precum Franța, Belgia și altele. Ne interesează să avem o imagine de ansamblu uh, cu privire la situația din Europa. Și apoi, pe noi cei de la Comisia ENVI ne interesează și efectul schimbărilor climatice asupra sănătății. În țara noastră există exemple concrete, cum ar fi uh, um, febra Nilului și efectul uh, contagios. președinția ar trebui să pregătească un document cu privire la schimbări climatice și sănătate. Migrația. Avem nevoie de solidaritate față de politicile de migrație, dar există și foarte multe mituri în joc. Și aceste mituri sunt bine puse în scenă de extrema dreaptă. Migranții se zice, suferă de asemenea boli exotice. Eu însă am făcut un mic studiu și e doar o legendă urbană de care profită acum extrema dreaptă pentru a spune că, odată cu migranții, vine și boala. Adesea, migranții sunt excluși din sistemul de sănătate. Am putea beneficia de resursele europene pentru a acoperi această lacună. Grecia recent a început să utilizeze fonduri europene dar e nevoie de cooperări interspitalicești pentru a vedea exact cum putem să ajutăm mai bine pe acești migranți. Mulțumesc de la ECV, Marina Ianacudakis. Um, uh, Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să felicit președinția greacă. Aștept cu nerăbdare o președinție încununată cu succes care sunt, pe care sunt sigură că o veți putea duce la bun sfârșit în următoarele șase luni. Vreau să le spun colegilor mei care au spus că grecii au suferit. Grecii nu au suferit, ci suferă în continuare. Economia o duce mai bine pe hârtie, dar uh, oamenii în continuare mai suferă, își vând uh, mobila din casă, vând ce pot și ei pentru a o duce de azi pe mâine. Deci haideți să privim realitatea în față. Guvernul muncește din greu, dar oamenii suferă în continuare. Mulțumesc uh, Greciei pentru doctorii pe care îi avem la Londra, de pildă, acum care sunt uh, greci și, și calitatea serviciilor pe care le oferă este foarte ridicată. Din păcate, însă, acest exod de materii cinușii afectează Grecia. Dat fiind problemele pe care, cu care v-ați confruntat în ultimii trei ani sau mai mult chiar, vreau să vă întreb dacă ați tras învățăminte din ce, din ce s-a întâmplat și dacă veți trage învățăminte în, pe parcursul președinției dumneavoastră, dat fiindcă multe state membre se, con- se confruntă cu probleme economice. Um, cum rămâne cu reformele și asta în contextul măsurilor de austeritate care trebuie impuse? O altă întrebare. Ați făcut referire la eh, imigrație în contextul sănătății. În Grecia știu că granițele nu sunt întotdeauna foarte sigure și există foarte mult de migrație ilegală. Imigrație ilegală. Ce faceți pentru a rezolva această problemă și cum afectează această problemă sănătatea în regiune? În Marea Britanie, tuberculoza incidența tuberculozei a crescut, fiindcă au uh, pătruns în țară emigranți care aduceau tuberculoză din țara lor. Noi am eradicat-o în Marea Britanie. Deci, care sunt uh, provocările în termen de sănătate pe care le pune politica imigrației, care sunt reformele pe care le aplicați și cum uh, pot fi acestea îmbunătățite. De la GUE, domnul Gheorghe Stusa. Chirie Ipurie, Η αντιλαϊκή πολιτική που περιγράψατε... Politica pe care ați descris-o dumneavoastră este o politică împotriva oamenilor, aceeași politică desfășurată și de președinției anterioare de către toate guvernele în toate statele membre. Înainte de, chiar și înainte de criza economică capitalistă, Uh, nu conta nici uh, nivelul datoriei publice, nici memorandumul de înțelegere. Motivul era așa zisa creștere economică și sprijinirea baronilor din afaceri, precum și monopolurilor. Și monopolurilor. Sănătatea e Uh, un fel de gâscă care face o de aur pentru acești oameni. Aș vrea să înțeleg mai bine care este situația, fiindcă această politică este pentru bugetul uh, grec 2014, iar acesta prevede o scădere de a cheltuielor pentru sănătate cu 19% față de 2013. Spitalele publice au suferit și ele de reducere a banilor alocați 32% și produsele farmaceutice cu 17%. Dacă ne uităm la reducerile care au afectat asigurările sociale la nivelul pensiilor și sănătății, suma este de 1,8 miliarde de euro. E vorba aici de sume uriașe. Ceea ce avea un impact uriaș asupra serviciilor uh, de sănătate și serviciilor de asistență socială, ceea ce afectează sănătatea lucrătorilor până la urmă. Și și personalul medical. Încă un lucru, dacă îmi permiteți. Cei 1,5 uh, milioane de șomeri care nu mai au asigurare medicală acum. Finanțarea in, inadecvată a clinicilor și spitalelor și sistemul de, asigurare medica, de asigurări medicale afectează considerabil personalul medical. Adesea, personalul medical lucrează pe contracte temporare, ceea ce nu face decât să înrăutățească condițiile de muncă, precum și serviciile oferite bolnavilor. În ultimii ani, au crescut uh, cheltuielile uh, individuale pe produse farmaceutice cu 27%. Asta în beneficiul companiilor farmaceutice, dar în detrimentul pacienților. Și în cele din urmă, dacă îmi permiteți, aș vrea să spun un lucru. Această politică a fost uh, derulată la nivelul serviciilor medicale și în restul uh, sectorului serviciilor uh, de asistență socială. Trebuie ca cetățenii să aibă acces la asigurări, să menținem sistemul asigurărilor în picioare. N-am uh, venit aici să vorbesc uh, numai despre efectele grave ale acestor politici asupra serviciilor de asistență socială și asupra um, sănătății. Noi ne dorim un sistem de sănătate liber și public pe deplin, care să pună accent pe prevenire avem nevoie de metode directe aici. Mulțumesc. Am eigentlich auch eine verdäume. Mulțumim pentru uh, faptul că ați ținut această intervenție, dar cu, la un asemenea volum. Știți că avem și interpretare, avem căști, avem uh, volum. Puteți să vorbiți mai încet puțin. Suntem acum la sfârșitul primei runde de întrebări, așa că îl rugăm pe ministru să uh, reacționeze la uh, toate întrebările adresate și trecem repede mai apoi la runda a doua pentru că s-au scris foarte mulți la cuvânt. Poftiți, domnule ministru! Aș dori. Mulțumesc, o să încerc să răspund tuturor întrebărilor. În primul rând, o să încep cu domnul, cu întrebarea adresată de domnul Lisa. Uh, da, criza continuă. Grecia a realizat în ultimii ani lucruri pe care nu mi închipuiam că le-am putea face în așa scurt timp. Grecii au făcut într-adevăr sacrificii enorme. venitul cetățenilor greci a scăzut cu 30% în ultimii ani, pentru toată lumea. Am spus asta Consiliului, poate această cifră uh, poate părea abstractă, dar realitatea este extrem de grea. Iar această schimbare nu a putut avea loc fără foarte mari sacrificii din partea grecilor și fără uh, ajutor din partea Uniunii Europene. Grecia este un simbol al crizei europene al crizei economice, dar în același timp ar putea să devină un simbol al modului în care se întoarce, se, se, se dă pagina, se schimbă situația. Acum, în ceea ce privește medicamentele generice, Grecia a început uh, de undeva de foarte jos. Noi am uh, întreprins uh, măsuri semnificative pentru reformarea sistemului medical, sectorului medical, și am aplicat o serie de măsuri. Am trecut la 14%, la 22%. Noi dorim să ajungem la 60% în ceea ce privește folosirea medicamentelor generice pe teritoriul grec. Iar pentru a face acest lucru am început prețurilor la, la medicamentele generice și am oferit uh, stimulente medicilor și farmaciștilor în ceea ce privește uh, prescrierea de medicamente gene, generice. Am uh, demarat și o campanie publică pentru a încuraja populația să folosească medicamente gene generice. Pentru ca lucrurile să fie clare. Așa, așa se poate controla, se pot controla cheltuielile uh, pe, pro, pe produse farmaceutice în rândul populației. Răspund uh, astfel și doamnei Berendt. Sănătatea este un subiect cheie pentru președin, președinția greacă. Noi dorim să ajungem la un acord cât mai repede cu putință. Asta ținând cont de părerile diferite ale statelor membre pe marginea acestui subiect. Ne considerăm că nu trebuie să lăsăm acest subiect pe mai târziu acesta este interesul tuturor. Iar printr-o abordare europeană, cred că putem uh, registra progres. În ceea ce privește ADN-ul, Înțeleg foarte bine că s-a discutat la grupul de lucru la Consiliu, dar nu avem încă o poziție finală. Subiectul este unul complex care a fost analizat. Iată de ce deocamdată nu pot să vă dau un uh, răspuns. Nauberg, uh, dau seama că ați făcut foarte multe eforturi pe marginea acestui subiect, fapt care este extrem de lăudabil. Și îmi dau seama că nu s-a precupețit niciun efort pentru avansarea acestui dosar. Președinția greacă a făcut deja unii pași. Am finalizat prima lectură, avem un grup de lucru pe marginea acestui subiect care se va întruni în ianuarie și februarie iar în momentul în care grupul de lucru își va finaliza activitatea în luna februarie, vă vom putea spune cum stau lucrurile și, și dacă s-au mai apropiat dacă s-au mai apropiat statele membre la nivelul poziției lor. Vom păstra contactul strâns. Sunt întru totul de acord că modul în care funcționează sistemul la ora actuală, clastră și așa mai departe, reprezintă o problemă și noi trebuie să găsim un echilibru între o piață controlată care să ne permită să avem transparență și să asigurăm transparența și siguranța pacienților care stă la baza eforturilor noastre, fără să pierdem uh, dimensiunea competitivă cu toți avem o abordare pozitivă, după părerea mea. Pot să vă asigur că în spirit european facem tot ce putem. V-ați referit și la reformele din țara mea și de aceea aș dori să mă refer la acest lucru. Tocmai în acest domeniu am făcut reforme și nu credeam că ele pot fi făcute atât de rapid. Trebuie să vă spun că mai ales Task Force-ul și mai ales domnul Reichenbach ne-au ajutat uh, foarte mult. Este vorba de a avea senzația că țara noastră încearcă uh, să facă într-adevăr uh, progrese. Doamnă Tyler, înțeleg uh, ce spuneți și preven prevenția este cheia pentru uh, eliminarea uh, consecințelor consumului de alcool. Există campanii, măsuri care s-au luat uh, Um, tocmai în acest sens, mai ales că uh, um, țintind uh, tinerii, încercăm să uh, propunem un plan de acțiune astfel încât informațiile să fie mai bine, de mai bună calitate și să fie difuzate. Însă trebuie să vă spun că Grecia nu este o țară cu mari probleme în acest domeniu. Nu suntem printre campioni în acest domeniu θα τα πάω λίγο όπως, για, για, για να οργανώσω λίγο τη σκέψη μου. Στο θέμα της μετανάστευσης, στο οποίο θέσατε, ε, εμείς πιστεύουμε... Domnului Crisohelos, v-ați referit la migrație. Ne-am referit la solidaritate. Credem că persoanele trebuie să fie respectate. Nu dorim să existe persoane care să nu aibă niciun fel de sprijin. Grecia, dar și alte țări, pe baza situației geografice au de-a face cu fluxuri migratorii foarte puternice. Sunt statele cele mai apropiate. Noi am încercat de multe ori să uh, rezolvăm situația fără să putem face apel la ajutor european. Noi considerăm însă că problema migrației este una europeană. Este vorba de drepturile fundamentale ale acestor persoane și este vorba de faptul că uh, Uh, aceste persoane trebuie să se bucure de aceleași servicii ca cetățenii europeni, iar Grecia, la ora actuală, și-a dat seama că nu poate să uh, rezolve această problemă singură. Are nevoie de sprijinul celorlalte state din Uniunea Europeană. În ceea ce privește diferitele boli, există boli care au reapărut în Grecia. De exemplu, ați menționat tuberculoza și în ultimul timp, împreună cu OMS am discutat despre o altă boală, febra Nilului. Am constatat că multe persoane nu se mai uh, vaccinează pentru că uh, trăiesc departe de un uh, centru medical sau pur și simplu nu au banii să-și plătească un vaccin și sunt boli care au reapărut, dar nu într-o astfel de măsură uh, Uh, în care uh, este prezentată problema. Există boli care sunt eradicate de 20-30 de ani în uh, Grecia, ca și în Europa, dar sunt boli contagioase care, dacă apar, trebuie să se acționeze la nivel european. Și ca exemplu, um, deci în ceea ce privește îngrijirile de sănătate, mai ales uh, migranții au cauzat costuri de milioane în Grecia și pentru noi uh, asta duce la mari dificultăți, pentru că pentru noi fiecare euro contează. Mulți încearcă în țara noastră să uh, prezinte această problemă ca și când vina ar fi a, a migranților nu putem să abandonăm aceste persoane, dar pe de altă parte nici nu putem să lăsăm ca această um, situație să fie exploatată din punct de vedere politic. Există diferite studii făcute de OCDE, dar și noi am făcut studii care ne-au arătat că nu se poate confirma că în Grecia ar exista o problemă cu programele de vaccinare pentru copii, de exemplu programele de vaccinare nu au fost uh, reduse sub nicio formă. Institutul Pasteur, de exemplu, a uh, pus la dispoziție, a, dispus de un buget suplimentar de 3 miliarde de euro pentru a putea uh, duce la bun sfârșit programele de vaccinare. Apoi, în ceea ce privește schimbările climatice și efectele acestora asupra sănătății, este un subiect foarte interesant. Um, pe care cu siguranță ar trebui să-l discutăm în timpul președinției Elene. Mi s-a părut interesant modul în care ați prezentat problema. Schimbările climatice poate nu au efecte atât de drastice în Grecia ca în alte țări. Noi avem vreme bună, soare mult, ceea ce permite ca multe dintre boli să nu apară la noi, dar subiectul este important, așa cum l-ați prezentat. Bineînțeles că trebuie să uh, Uh, găsim o cooperare și o colaborare chiar și cu cetățenii. Uh, bine, nu știu să vă dau un răspuns acum uh, pe loc la întrebarea dumneavoastră, dar vă voi trimite în scris răspunsul. Ați spus că criza poate fi simțită peste tot, însă când spunem că 3 milioane de greci nu au acces la îngrijiri de sănătate, nu este corect. Există o problemă, dar cifrele nu sunt exacte toți grecii au un acces la uh, îngrijiri de sănătate. Nici un spital nu ar refuza un pacient. Însă, probleme sunt în îngrijirea de sănătate primară sau la urmărirea anumitor cazuri sau la furnizarea de medicamente. Încercăm să menținem un sistem de sănătate în Grecia astfel încât fiecare persoană, fie ea greacă sau uh, imigranță, aibă acces la sănătate, fie că beneficiază sau nu de asigurare. Doamna Iana Kudakis, ați spus că ați uh, imigrat în um, Anglia. Am mulți prieteni care au făcut același lucru. În Grecia sunt mulți uh, medici, avem 70 de mii, dar conform uh, față de populația noastră, am avea de fapt nevoie numai de 25 de mii. Deci uh, sunt foarte mulți care vor să devină medici, dar sunt mult prea mulți pentru Grecia. Practic toată lumea ar trebui să fie bolnavă în Grecia ca să uh, aibă de lucru toți acești uh, medici. Mulți așadar emigrează și unii dintre ei merg în Marea Britanie, lucru care nu este negativ nici pentru Grecia, nici pentru Marea Britanie de multe ori um, acești medici care au emigrat uh, au și o reputație bună. Noi avem experiențe în sistemul nostru de sănătate și cred că la nivel european uh, putem să încercăm să facem schimb de aceste bune practici. În orice caz, mie nu mi se pare ceva negativ că mulți medici au plecat în Marea Britanie. Încă un punct referitor la reformele din uh, țara noastră, reforme pe care le-am uh, dus la bun sfârșit uh, în cadrul crizei. Și nu a fost ușor, pentru că populația a avut și are în continuare de suferit foarte mult de pe urma acestor reforme. Grecia a trecut printr-o criză foarte profundă și nu am fi putut depăși această criză fără niciun fel de sacrificiu. Însă, într-o perioadă foarte scurtă, s-au făcut eforturi extreme. Am încercat să obținem tot ce am putut. Bineînțeles, miracolele nu se fac de pe azi pe mâine, dar cred că suntem pe calea cea bună. Domnului Tusas. Sunt de, îmi dau seama că avem o poziție ideologică diferită, dar am să încerc să vă răspund. De multe ori ne concentrăm asupra slăbiciunilor, problemelor din Uniunea Europeană, dar uităm imaginea de ansamblu. Uniunea Europeană este cel mai bun continent pe care să trăiești în lumea din ziua de astăzi. Avem o democrație, respect față de drepturile omului, este un spațiu care oferă foarte multe avantaje cetățenilor uh, săi. Și dacă întotdeauna facem din, din Uniunea Europeană țapul ispă, ispășitor, nu avem decât de pierdut. Și nu este o bună justificare, pentru că pierdem din vedere ceea ce am putut obține și lucru care a costat și sacrificii, bineînțeles. Da, în Grecia au fost, uh, s-au redus veniturile. Partidul dumneavoastră uită însă că Grecia, în urmă cu câțiva ani, cheltuia de trei ori mai mult pentru sistemul de sănătate. Și acum uh, aceste fonduri au fost reduse, dar nici atunci fondurile nu erau folosite în uh, mod eficient. Uh, banii se pierdeau și tot nu ajungeau la cetățeni. Noi am redus bugetul pentru sănătate, dar am făcut în același timp reforme. Am, redus, am putut reduce costurile în sănătate, fără însă a uh, afecta calitatea îngrijirilor. Și trebuie să vă spun că constatăm că avem personal mai puțin, însă cei care sunt uh, în sistem lucrează cu mai puțin bani, dar în mod mult mai eficient. Deci lucrurile nu sunt atât de negre pe cum le-ați uh, prezentat. Încă un punct. Reforma uh, îngrijilor primare. Scopul nostru este ca orice cetățean să aibă acces la astfel de îngrijiri primare de sănătate. Mulțumesc, spune președintele. A doua rundă am să vă citesc numele, astfel încât să ne asigurăm că nu am uitat pe nimeni dann die Kollegin Estrella, Kumuzakos, Kollege, dann äh, der Kollege Schlüter, die Kollegin Hibner, Rebecca Taylor nochmal, dann äh, nochmal der Kollege Bogrosch. Habe ich jemanden vergessen? Sie ist nicht erfahren. Am uitat pe cineva? Se pare că nu este cazul. Iată, avem invitată și o echipă de filmare. Să nu vă mirați, este Uh, Polsat, um, o echipă de televiziune polonă care o urmărește pe doamna Hibner. Domnul Peterle. Mulțumesc. În primul rând, vreau să vă felicit, domnule ministru. Felicitări dumneavoastră și guvernului dumneavoastră pentru creșterea economică înregistrată. Uh, sunt președinte al grupului de lucru pentru sănătate și membru al grupului uh, special care uh, combate cancerul. Și m-a bucurat enorm să aud că ați menționat și eficiența serviciilor și sistemului de sănătate din Grecia. Am două întrebări. Unde considerați că se poate obține valoare adăugată europeană în domeniul sănătății? Și, în al doilea rând, care sunt elementele cheie din uh, strategia de reformă elenă. Ce veți face concret pentru a îmbunătăți eficiența? Și în al treilea rând, ce va face Grecia pentru a combate eficient cancerul? Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează doamna Estrela. Obrigada, senhor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnule ministru. Eu sunt portugheză și am urmărit cu mare atenție și cu mare interes situația din Grecia. Iată de ce aș dori ca în primul rând să vă spun că sunt solidară cu grecii care au suferit atât de mult uh, ca urmare a aplicării măsurilor de austeritate, așa cum uh, se întâmplă și cu Portugalia la ora actuală și vă urez uh, mult succes în președinția dumneavoastră. Domnule uh, ministru, ați spus că una dintre prioritățile uh, președinției o reprezintă eficientizarea sistemelor de sănătate și durabilitatea acestora pentru îmbunătățirea sănătății cetățenilor. Aș dori să știu care sunt măsurile concrete pe care uh, le va înainta președinția greacă pentru a atinge aceste obiective. Mă interesează acest lucru foarte mult, fiindcă am uh, eu am fost raportor pe domeniul solidaritate în um, sănătate, reducerea de uh, inegalităților în domeniul sănătății în Uniunea Europeană. Indiferent, uh, și-a spus dumneavoastră că în Grecia toți uh, cetățenii au acces la îngrijiri medicale, adevărul este că noi știm foarte bine că în urma crizei sistemele de sănătate, fie în Grecia, Portugalia sau în alte țări, încep să excludă din ce în ce mai mulți cetățeni de la, îngrijire, de la acordarea de îngrijiri medicale din motive economice, dat fiind că Iată, fondurile alocate au fost reduse cu 30% pe alocuri mai mult, deci nu toți oamenii au acces la îngrijirile medicale și medicamentele de care au nevoie. În conformitate cu datele publicate de Comisia Europeană în 2011, aproape 3 sau 4%, de 3 și 4% din populația europeană nu a a avut, nu a solicitat îngrijiri medicale, dat fiind costul, motive de cost, distanță și timp de așteptare. Iar această tendință negativă afectează, le afectează mai ales pe femei. Iată de ce greutățile economice cu care se confruntă cetățenii europeni au un uh, impact negativ uh, foarte mare asupra nivelului de trai și asupra sănătății oamenilor. Iată de ce vreau să vă adresez o întrebare concretă, domnule ministru. În ce mod uh, va contribui președinția greacă la inversarea acestei tendințe și la reducerea inegalităților în domeniul sănătății în Uniunea Europeană? Vă mulțumesc! Mulțumesc! Urmează acum domnul Cumuțacos. Thank you, Mr. Chairman, and I hope they have the, the same treatment time-wise as colleagues from. Mulțumesc. Um... Sper că o să primesc același timp de vorbire ca și cei de la GUE. Mulțumesc. Uh, noi, cei de la Envi, suntem o comisie foarte specializată și acoperim exact domeniul de care vă ocupați dumneavoastră, sănătatea publică. Mult succes! Va fi o președinție ambițioasă pentru că are loc în același timp cu Um, măsurile de ieșire din criză din Grecia și din Europa. Mai mult decât atât, au loc alegerile europene, iar programul legislativ pe care îl poate întreprinde președinția de data aceasta este foarte presat de timp, pentru că aveți la dispoziție doar vreo două-trei luni. E o povară foarte impresionantă. Deja s-a discutat despre inițiativele dumneavoastră legislative în cadrul acestei reuniuni și aș dori să privim un pic către alegerile europene. Să privim însă și mm, la timpul limitat care stă la dispoziția Greciei pentru a duce la bun sfârșit această președinție. În acest context, abordez doar un subiect. Dumneavoastră ați menționat o prioritate a programului președinției Elene și anume uh, interconectarea a două subiecte foarte importante pentru cetățenii europeni, odată migrația și apoi sănătatea publică și legătura dintre cele două subiecte, legătură cât se poate de primordială. Felicitări președinției Elene pentru că a făcut din acest subiect o prioritate, pentru că, iată, este o temă care vizează direct pe cetățenii noștri. Și cu atât mai mult acum, acestea sunt subiectele care sunt puse pe tapet. Migrația, de exemplu, este o problematică ce vizează în special țările din sudul Europei, mai ales acum în vremuri de criză. Soluția pentru această problemă nu înseamnă că trebuie să excludem pe acești oameni și că trebuie să le negăm accesul la serviciile de sănătate. Cultura noastră și, latura, și natura noastră umanitară nu ne permite asta. Oricum, problema rămâne în picioare și soluția nu este să ne facem că nu se întâmplă nimic și să continuăm pe aceeași cale. Trebuie să găsim o soluție bazată pe solidaritate. Și atunci, în tot acest context, vreau să știu de la dumneavoastră următorul lucru. Se poate pleca de la ideea că va exista un acord pentru un cadru politic comun? E o problemă complexă, multifacetată. Se poate rezolva oare în plan comunitar? Noi știm că nu puteți să dați proiecte legislative în acest sens, dar ar fi foarte util să, ca pornind de la această dezbatere pe care dumneavoastră ați inițiat-o, să propulsăm acest subiect în așa fel încât, la sfârșit, să obținem un document cadru, dacă vreți, de care să se ocupe noua comisie și noul parlament. Mulțumesc! Mulțumesc! Carl Schlüter are cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Bun venit, domnule ministru. Spuneați că aveți uh, mulți medici. Aveți uh, și multe moașe, pentru că în Suedia noi nu prea avem moașe și le așteptăm cu brațele deschise. Am tot vorbit despre Grecia. V-aș întreba și eu despre politica cu privire la tutun, pentru că avem directiva aferentă care va fi adoptată în curând. Și este un subiect prin care am putea economisi foarte mulți bani dacă combatem ca atare uh, contrabanda și evaziunea fiscală din domeniul produselor de uh, tutun. Și apoi ce se întâmplă cu substanțele disruptoare de hormoni? Pentru că am avut rezoluții, am tot discutat aici despre bisfenol și multe alte substanțe de acest gen. Veți avea oare vreo inițiativă pe acest, pe acest subiect? Ar fi important să manifestăm presiuni pe lângă comisie pentru a avansa cu acest dosar. Mai ales că timpul de expunere poate să fie foarte lung înainte de a vedea efectele. Am discutat uh, și discutăm în continuare și strategia pentru alcool. Unele idei au fost vehiculate în jurul etichetării produselor pe bază de alcool. Legătura consumului de alcool cu cancerul nu este foarte bine cunoscută. La fel, nu e foarte cunoscut nici aportul caloric ridicat al produselor pe bază de alcool. Ce părere aveți despre etichetarea acestor produse? Pentru că Comisia trebuie să revizuiască acest dosar la anul. Ce părere aveți așadar despre etichetarea alcoolului? Și un ultim element, foarte, foarte pe scurt, menționați costul medicamentelor. Sigur că aveți opțiunea um, autorizării obligatorii. S-a discutat despre asta ca instrument de intervenție în Grecia? Sau ca model de inovare. În loc să avem brevete care costă foarte, foarte mult și care practic neagă accesul la medicamente care sunt deja inventate, fiindcă statele nu și le permit, nu mai bine v-ați gândit sau intenționat să discutați despre un mecanism de inovare uh, cu alocare de sume fixe pentru un anumit, o anumită cercetare într-un anumit domeniu, e vorba de resurse publice. Și dacă se inventează ceva și primești o primă unică, atât țările bogate cât și țările sărace automat vor avea acces la cel mai bun tratament, tratament nou, fără a aștepta 20 de ani până ce tratamentul devine generic. Aveți informații cu privire la o asemenea uh, acțiune? Uh, Mulțumesc. Iolanda Hipner. Mulțumesc, domnule președinte. Pan powiedział o solidarności europejskiej, o tym, że... A spus în legătură cu solidaritatea, ce a spus în legătură cu solidaritatea este foarte greitor. Într-adevăr, suntem o generație care nu are experiența războiului și mulți uită prea repede acest lucru. Vreau să revin asupra ceea ce a spus dumneavoastră, domnule ministru, nu ați atins decât uh, întreagă aceste subiecte, nu ați intrat în amănunte. Este vorba despre îmbătrânirea populației în Europa. Acest, acest fenomen este o problemă, într-adevăr, îmbătrânirea populației este o problemă și trebuie să ne pregătim într-un fel sau altul pentru ca, persoan, pentru ca oamenii cu, care vor beneficia de o speranță de viață mai lungă să beneficieze de îngrijiri de sănătate. În, într-o perioadă a vieții de, de bătrânețe avansată, dar pentru a se putea bucura de o sănătate relativ bună. Ați vorbit de programele de sănătate echilibrate, dar fiindcă dumneavoastră veți trece veți trece în revistă aceste programe, vreau să vă întreb dacă aveți în vedere elaborarea unui program european care ar putea fi pus în aplicare în toate statele membre și care ar putea fi un punct de plecare, bineînțeles, ținându-se cont de specificitatea națională pentru țările care au mai multe mijloace financiare la dispoziție pentru a aprofunda acest program, iar alt alte țări să se mulțumească cu o variantă mai redusă, dar pentru a nu avea programe suedeze și așa mai departe, ci un program european. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Încă o întrebare din partea Rebecca Taylor. Mulțumesc, domnule președinte. Adresez întrebarea în numele lui Chris Davis, care, din păcate, nu a reușit să fie la această reuniune calitatea aerului și legătura dintre o proastă calitate a aerului și problemele respiratorii și cardiovasculare. În mod interesant, în această dimineață am uh, citit un studiu din cinci țări europene care um, uh, a fost uh, efectuat pe un eșantion de sute de mii de oameni. E vorba de legătura dintre poluare și atacurile de cord. Articolul spune că normele în vigoare de calitate a aerului Nu, mă scuzați, chiar și atunci când se respectă normele în vigoare de calitate a aerului, pot să apară probleme respiratorii. Știu că, în general, există reticențe față de norme mai stricte. Ce părere aveți dumneavoastră? Mulțumesc și, la final, Bogros. Uh, dear Minister, let me also... Domnule ministru, mă alătur și eu celor care și-au exprimat solidaritatea față de poporul grec, care suferă în continuare. Sunt de acord uh, cu colega mea. Trebuie să ne dăm seama de ce suferă în continuare poporul grec. Uneori uh, sunt uh, încurcate boala și tratamentul. Nu tratamentul este vinovat uh, pentru suferința provocată, ci boala. Pachetul de salvare administrat de Troică și de Uniunea Europeană, a salvat Grecia de la faliment. Grecia ar fi pierdut nu numai 25% din PIB, ci poate 50% din PIB. Într-o comisie unde mulți membri sunt foști medici, trebuie să facem o diferență între tratament și boală dar, dar acestea fiind spuse, solidaritatea rămâne în picioare. Aș dori să vă adresez câteva întrebări. În primul rând este vorba despre cooperarea cu Turcia. Grecia este atât de aproape de Turcia încât nu are de ales, trebuie să coopereze cu Turcia pe marginea multor, multor subiecte, inclusiv uh, sănătatea publică și imigrația. Iată, acum uh, Grecia are președinția Uniunii Europene și mă întreb dacă nu ați putea să ne spuneți mai multe, domnule ministru, despre modul în care ar putea ajuta Grecia situația cu Turcia. În al doilea rând, tragedia din Siria, după părerea mea, este o rușine pentru Uniunea Europeană că nu putem să-i ajutăm pe sirieni mai mult. Problema este faptul că nu există o soluție politică la criza din Siria, dar uh, Chiar și așa, Uniunea Europeană ar trebui să contribuie mai mult pentru a alina suferința sirienilor, mai ales uh, a refugiaților, unde se pun probleme de sănătate și există riscul epidemiilor. Aș vrea să știu ce părere aveți. Și nu în cele din urmă, ați spus pe bună dreptate, ați vorbit pe bună dreptate despre exodul de materie cenușie în rândul medicilor în Grecia, dar nu este o problemă care afectează doar Grecia, este o problemă care afectează și România și Bulgaria aceste țări mai sărace ale Uniunii Europene. Există, deci, o emigrație de personal medical calificat către Suedia, Marea Britanie, acolo unde salariile sunt uh, mult mai mari decât salariile de acasă. aveți vreo idee despre cum, uh, de ce ar putea face Uniunea Europeană pentru a se asigura că medicii nu mai pleacă de acasă și că rămân în România sau Bulgaria sau Grecia. Mulțumesc. Mulțumesc că îi dau acum cuvântul uh, domnului ministru pentru răspunsuri. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Să răspund în primul rând domnului Peterle. Vă mulțumesc pentru întrebarea adresată. În Grecia am, uh, am instituit un program care se numește Sănătatea în Acțiune și avem un grup operativ. Vă pot trimite informații despre acest program. Uh, aceasta este o manifestare a solidarității europene și a modului în care, în anumite sectoare, statele se pot, își pot da o mână de ajutor uh, unele altora. Veți vedea care sunt reformele care au fost demarate sau care vor fi demarate în curând. acolo unde alte țări europene au făcut schimb de experiență cu Grecia. Domnul Cumuțacos a vorbit despre imigrație. Aici avem nevoie de solidaritate europeană. Nu numai Grecia, ci toate, ci toate țările care sunt țări de primire pentru aceste valuri de imigranți. Avem nevoie de o bună gestionare a acestei probleme europene. Așteptăm concluziile Consiliului pentru a vedea cum se poate manifesta solidaritatea europeană în vremuri de criză, cum poate fi ajutată o țară în situație de criză, cum ar fi Grecia. Iar în ceea ce privește pacienții și um, bolnavii de cancer, nu cred că situația este extraordinară în Grecia, ci din potrivă, dar vreau să vă spun că uh, grupurile vulnerabile, cum ar fi bolnavii de cancer, au, uh, primesc medicamentele gratuit Ceea ce nu e ușor, fiindcă, după cum bine știți, ne confruntăm cu probleme mari. Doamne, doamne Estrela, bun dia, bună ziua. Acum țările noastre se confruntă cu probleme asemănătoare. Țările noastre sunt mai afectate de criză la ora actuală. Inegalitatea în sistemul medical reprezintă o problemă foarte gravă. Mâine voi uh, voi uh, discuta cu reprezentanții ai unui sector care, uh, unei, unei organizații care se ocupă de inegalitate și creăm o rețea a țărilor din sudul Europei pentru a face schimb de experiență în ceea ce privește radicarea inegalității. Pe, pe perioada crizei am încercat să, să aplicăm măsuri practice pentru a elimina inegalitatea. Avem, uh, am avut finanțare europeană pentru anumite programe care oferă servicii gratuite celor care nu au asigurare medicală, celor care sunt uh, excluși de la serviciile la care au acces, uh, la care are acces restul populației. Vom înainta un plan la care, la care ne ocupăm, de care ne ocupăm împreună cu OMC pentru a avea un, uh, o plasă de siguranță minimă, să zicem, pentru uh, cei mai săraci pentru a putea contracara aceste inegalități. Sunt conștient că, de faptul că ne confruntăm cu multe probleme, fiindcă toată lumea are acces la serviciile de urgență, nimeni nu este respins, uh, dar uh, la nivel, dar în ceea ce privește uh, grijile medicale zilnice, cei săraci, fără șomeri, fără asigurare medicale, aproape că sunt excluși de la accesul la grijile medicale, iar acum încercăm să uh, facem ceva pentru a le oferi acces la îngrijiri medicale acestor oameni. Domnul uh, Sclitev. Etichetarea băuturilor alcoolice. Uh, nu mă opun acestei idei, dar uh, această chestiune este de competența altor ministere care se ocupă de alimentație. Noi ne ocupăm mai degrabă de prevenire decât de etichetare. Domnul Carosliv, poate, care se ocupă de acest lucru, ar putea să vă răspundă mai bine aceste întrebări, dar eu nu sunt pentru aceste reforme și schimbări. Iar în ce privește reformele care vizează medicamente noi și brevete, uh, da, mă interesează foarte mult uh, acest subiect. Nu am făcut însă nimic în, deocamdată în acest sens. Ne ocupăm mai mult de acorduri privind testele clinice. E vorba de aspecte mai tradiționale, să zicem. Înțeleg foarte bine ce spuneți dumneavoastră și s-ar putea ca această soluție să reducă inegalitatea la nivel mondial. Dar uh, este un subiect complex, fiindcă se primesc foarte mulți bani pentru crearea de uh, Uh, medicamente noi. Nu știu cum putem schimba noi lucrurile, dar este o idee foarte, foarte bună mă, și pentru care vă mulțumesc, dar nu cred că se va ocupa președinția greacă de acest lucru. Domnul Cumuțacos, ați uh, pus punctul pe I. Președinția greacă și cea italiană care ne va urma. Iată, două țări care se confruntă cu aceleași probleme în ceea ce privește imigrația. Iar acest uh, subiect este foarte, foarte serios. Și nu poate să rămână la nivel național. Și cum a spus dumneavoastră, pe bună dreptate, nu cred că, nu cred că există cineva în Europa care ar, uh, care ar refuza îngrijiri medicale unei persoane care are nevoie de ele. Fiindcă Europa, până la urmă, este, este locul cel mai bun uh, unde putea trăi. Întrebarea este cum putem face față noi aceste probleme uriașe la nivel european. Concluziile Consiliului cred că se vor ocupa de acest lucru. aș vrea să ne mobilizăm, să dăm dovadă de solidaritate, fiindcă astfel vom avea rezultate mai bune pentru țările de primire și pentru uh, imigranții care sosesc în Europa și care, care au dreptul la un uh, tratament uh, decent. Doamna Hübner, vă mulțumesc foarte mult pentru cuvintele frumoase. Facem tot ce putem în uh, circumstanțe foarte gre- grele și nu doresc niciunei țări, niciunui guvern să treacă prin ce am trecut noi în ultimii ani. în ceea ce privește îmbătrânirea populației. limpede că nevoia îngrijirilor, de îngrijiri medicale crește și, um, și contribuțiile fiscale scad. Asta nu se întâmplă, asta se întâmplă în toate țările, nu numai în țările memorandumului de înțelegere. Iar, uh, da, sunt de acord cu dumneavoastră că ar trebui să ne ocupăm de acest lucru la nivel european. îmbătrânirea populației este o problemă europeană. Doamna Taylor, întrebarea era mai degrabă de domnul Davis. Da, contaminarea și poluarea reprezintă o problemă. Ne confruntăm și noi cu această problemă la Atena. Din cauza traficului, și din cauza încălzirii caselor, locuințelor. Avem uh, o cooperare strânsă cu Ministerul Mediului. Dar cred că astfel de întrebări sunt mai degrabă de competența Ministerului, Ministrului de Mediu. Există riscul, uh, riscul adesea sănătății cauzate de poluare. Acest lucru a fost uh, acceptat și însă nu este o problemă care vizează doar Grecia, ci o problemă care se manifestă în întreaga Europa. În cel din urmă, domnule Bocros, înțeleg uh, foarte bine că situația în Grecia este mai uh, este mai proastă. De atât de ce am votat pentru aceste programe. Fără aceste programe, Grecia ar fi s-ar fi prăbușit, ar fi fost distrusă. Mulți nu înțeleg asta, dar aceasta ar fi fost realitatea. Uh, veniturile în Grecia au scăzut cu 30%. Dacă am fi dat faliment, veniturile ar fi scăzut cu 70%. Asta nu s-a întâmplat datorită Uniunii Europene. Ei suntem recunoscători, bineînțeles, pentru acest lucru, dar există și reversul medaliei, evident. Iar reversul medaliei este faptul că tensiunile și sacrificiile au fost uriașe uh, pentru cetățenii greci. Șomajul în Grecia a ajuns la 60%. Nu avem, uh, nu avem timp, trebuie să inversăm această tendință înainte să pierdem pur și simplu o generație întreagă. Acesta trebuie să fie un obiectiv european, iar în ce privește Turcia și migrația. Noi cooperăm cu Turcia. Suntem vecini, nimeni nu-și închipuie că putem registra progres fără să cooperăm cu vecinii. E drept că avem păreri diferite în ceea ce privește Ciprul. Ciprul este ocupat. Să nu uităm asta. Dar în afară de această chestiune, anume, cooperarea cu Turcia există pe foarte multe domenii și mai ales în domeniul sănătății. Programul de cercetare New Horizon oferă foarte multe ocazii de cooperare între Turcia, între Grecia, Turcia și alte țări din Balcani. Turcii însă nu au dat dovadă de foarte multă cooperare în domeniul imigrației. Au semnat mai multe acorduri cu Uniunea Europeană și cu Grecia pentru reprimirea migranților de pe teritoriul lor. Au semnat aceste acorduri, dar după aceea nu le-au aplicat. Iar Uniunea Europeană a trebuit să fie atentă aici fiindcă este vorba despre acorduri semnate și de Uniunea Europeană, care, iată, au fost încălcate. Cred că... Cred că, na, cu toții suntem de acord. Pacta sunt servanta. Dacă semnezi un acord, trebuie respectat. Și Turcia nu face asta, ceea ce reprezintă o mare problemă. În ce privește doctorii și personalul medical specializat care părăsește țara, avem un program de acțiune comun la nivel european. Vrem să încercăm să inversăm această tendință. Țările la care s-a făcut referire sunt, se confruntă cu șomaj ridicat și diferențele salariale sunt mari. Un doctor în Grecia ar putea să fie angajat 2, uh, 3 sau 4 ani și dacă găsește un loc de muncă, câștigă, mă rog, câștigă 2000 de euro pe lună. Dar dacă lucrează în Marea Britanie, lucrează, va avea un salariu de 6500 de lire. E greu atunci să-l convingi să rămână în Grecia. Mai ales dacă lucrează pe piața liberă. Guvernul grec va analiza această chestiune, mai ales în ceea ce privește pierderea de medici specialiști de personal specializat, Grecia, România și Bulgaria, investesc mulți bani în, în uh, pregătirea acestor uh, specialiști, dar apoi țara nu beneficiază de pe urma, de pe urma experienței lor, serviciilor lor, fiindcă ei părăsesc țara. Și acesta este un aspect asupra care se va apleca președinția greacă. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Dank, Herr Minister Georgidaris. Vă mulțumim, domnule ministru, pentru prezentarea dumneavoastră și pentru răspunsurile dumneavoastră. Trebuie să vă spun că aștept cu nerăbdare următoarele luni și mă bucur că țara dumneavoastră deține președinția, o țară cu o cultură incredibilă, cu cea mai veche democrație. Știm că au fost, că sunt și dificultăți, dar uh, eu sunt optimist și știu că și cetățenii uh, au trebuit uh, să facă mari sacrificii și cred că este, se aplică ceea ce a spus și noastră. Trebuie să ne asigurăm că nu se pierde o generație și asta nu numai în Grecia, ci în întreaga Uniune Europeană. Ne confruntăm cu o provocare enormă și este uh, responsabilitatea noastră a tuturor. Nu trebuie să ne arătăm unii pe alții cu degetul ci trebuie să facem tot ce putem pentru a progresa. Chiar în uh, domeniul sănătății, mai ales, uh, responsabilitatea este foarte mare pentru că fiecare are o singură sănătate. Și dacă am putea face progrese la nivel european, mi s-ar părea foarte bine. În plus, mi s-a părut uh, bună abordarea dumneavoastră. De multe ori ne plângem și la nivel înalt, dar, într-adevăr, situația este dificilă, dar eu cred că putem să facem față acestei provocări. Nu pot decât să vă urez toate cele bune. Uh, dezbaterea noastră mi s-a părut una foarte bună. Felicitări! și cred că vorbesc în numele tuturor colegilor când spun asta, uh, veți fi întotdeauna binevenit în comisia noastră. Vă rugăm să luați uh, notă și de cele spuse de colegi Uh, referitoare la diferitele dosare. Noi suntem deputați, parlamentari, deci nu putem decât să vă rugăm să ascultați Parlamentul European. Vă mulțumim!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 astfel încât să putem începe. Avem o obiecție în temeiul articolului 88, aliniatul 2, referitor la etichetarea privind țara de origine uh, sau locul de proveniență pentru carnea proaspătă și așa mai departe. Există colegi care au semnat această obiecție și am să le dau uh, cuvântul pe rând. Începem cu Glenis Wilmot. Glenis, Glenis Wilmot, please. Glenis Wilmot. Îmi cer scuze, nu am auzit, domnule președinte. Mi se pare incredibil că trebuie să discutăm acest lucru. Parlamentul a fost întotdeauna pentru etichetarea țării de proveniență, inclusiv locul de naștere, creștere și a, um, locul în care a fost sacrificat animalul. Chiar și Statele Unite uh, uh au impus o astfel de etichetare și am fi crezut că măcar acest scandal privind carnea de cal ar fi făcut statele membre să uh, își dea seama că este nevoie de etichetare transparentă. Însă, mulți din, și într-adevăr mulți dintre miniștrii din statele membre au solicitat acest tip de etichetare când uh, a izbucnit acest scandal. Deocamdată discutăm numai despre carnea proaspătă uh, preambalată, însă trebuie ca regulile de bază să fie bună. Etichetarea uh, cărnii cu locul de naștere și de creștere ne arată uh, cât, cât a călătorit această, uh, această carne. Deja există o astfel de etichetare pentru carnea de vită, nu înțeleg de ce ar trebui să fie diferit pentru celelalte. În mod clar, asta res, nu respectă legislația europeană. Să spui că uh, un pui a fost crescut undeva după ce a petrecut doar o lună undeva. Uh, și în plus trebuie să eliminăm uh, derogările pentru carnea tocată. Asta va restricționa opțiunile de etichetare pentru carne uh, tocată și procesată. Sunt lucruri pe care încă mai trebuie să le discutăm. Deci sper că Comisia își va schimba poziția. Știu că sunt sub, uh, supuși unei mari presiuni din partea industriei și din partea unor state membre, dar nu este o soluție acceptabilă pentru Parlament și cu atât mai mult pentru consumatori. 83% dintre consumatori spun că vor această informație și că este un pas esențial în recâștigarea încrederii în industrie, dacă chiar vor să câștige această încredere. Mulțumesc. Acum domnul Carl Schlüter. În primul rând, sunt de acord cu ceea ce a spus uh, Glenis Wilmot. În plus, Comisia a refuzat să facă, să ia măsuri pentru a reduce timpul de transport pentru animale și uh, apoi s-a opus etichetării celor trei locuri. Dar acest tip de etichetare ar uh, permite uh, consumatorului să vadă ce distanță a parcurs un animal. Dacă sunt numai două dintre aceste elemente prevăzute, lipsește unul dintre uh, din punctele cheie. Apoi, uh, referitor la vită, avem etichetarea cu aceste trei uh, locuri și asta vrem să copiem. În evaluarea de impact al comisiei apar niște costuri complet exagerate în ciuda faptului că într-unul dintre exemple se prevăzută o creștere a prețului cu 10%, totuși majoritatea oamenilor vor acest tip de etichetare. Și mă întreb, 10%. Știm cu toții că prețul vitei în Europa nu a crescut cu 10% după ce s-a introdus etichetarea. De ce ar fi atât de mult uh, pentru alte tipuri de carne. Poate pentru pui, dar nu 10%. Este o cifră falsă pentru a uh, avea un sprijin scăzut pentru această propunere în chestionar. Iar apoi vom trece la discuția uh, privitoare la carnea tocată și procesată. Și acolo este și mai complicat. Dacă ai 10% carne într-o pizza, și toată pizza ar fi cu 10% mai scumpă, carnea de fapt ar trebui să-și dubleze prețul și asta nu este realist. Însă vorbim despre um, ceea ce, subiectul nostru de acum și carnea uh, și bucățile de carne, deci nu carnea procesată. Știm că consumatorii sunt pentru uh, acest, uh, această măsură, chiar dacă prețul ar crește cu de ce să nu faceți atunci ce vor consumatorii și Parlamentul și să trăim fericiți până la uh, nesfârșit? Și dacă industria se plânge, ne spunem noi ce părere avem. Mulțumesc, Renate Zomar. Îmi cer scuze, spune doamna Zomar, nu am fost atentă. Da. Eu sunt împotriva acestei uh, rezoluții și pot să vă și spun de ce. Rezoluția se referă la ceva ce s-a întâmplat uh, în cadrul regulamentul privind etichetarea, etichetarea uh, alimentelor. A trebuit să ajungem în cadrul acestui regulament la un acord și am fost de acord să dăm Comisiei sarcina de a face o evaluare a impactului privind această etichetare pentru carnea proaspătă pentru a ști dacă este fezabil, dacă nu, ce costuri s-ar crea și apoi comisia ar fi urmat să um, ia o decizie. Comisia chiar a făcut asta, sub o presiune a timpului destul de evidentă și noi am, uh, sub, am depus această presiune, un, o evaluare a impactului și chiar și durează destul de mult timp nici eu nu am fost foarte mulțumită de faptul că am fost surprinși de această propunere, nu am fost informați, ținuți la curent, referitor la ce se întâmplă, care este reglementarea Comisiei um, privind carnea proaspătă, dar până la urmă este o reglementare rațională și este, o putem înțelege. Este oare interesul uh, publicului atât de mare în ceea ce privește etichetarea privind locul de proveniență? Se spune întotdeauna că așa este? Așa este. Dacă îl întreb pe consumator, mai vrei să primești și asta, și etichetarea asta, să mai fie și asta, atunci consumatorul va spune, da, da, spuneți-mi tot. Însă dacă apoi spui consumatorului, uh, că trebuie să plătească bani în plus pentru asta, pentru că asta nu vine pe gratis, atunci consumatorul dă un pas înapoi și spune, eu nu așa am văzut lucrurile și dacă trebuie să plătesc bani în plus, atunci nu mă mai interesează uh, o etichetare suplimentară. Și acesta este cazul în mod foarte clar la uh, etichetarea privind locul de proveniență. Aici este vorba numai de 10% din consumatori care ar fi pentru. În cadrul unui chestionar, 40% dintre consumatori au spus că se uită la uh, țara de proveniență, numai 40%. Și când 40% spun asta, putem să pornim de la premisa că uh, Uh, și această cifră este îndoielnică, pentru că consumatorul povestește mult despre uh, propriul său uh, comportament, care de, lucruri care nu întotdeauna corespund comportamentului real. Cu toții sunt, suntem consumatori, nu vreau să-i vorbesc de rău pe consumatori și eu, se, mi se aplică și mie asta. Nu putem spune că interesul consumatorului este atât de mare de a avea o, o astfel de etichetare și tocmai asta a și arătat uh, evaluarea impactului. Interesul uh, pentru această etichetare vine pe locul 4. În primul rând este securitatea alimentului, apoi gustul, în al treilea rând prețul și numai pe locul 4 originea produsului. Însă nu îl interesează foarte mult pe consumator dacă carnea sa vine din Uniunea Europeană sau nu, pentru că ne-am gândit și dacă vrem să avem o astfel de uh, etichetare. Posibilitățile de etichetare și acestea au fost uh, prevăzute, prevăzute. ele costă, au costuri diferite. Opțiunea de etichetare unde a fost crescut și unde a fost sacrificat animalul, uh, este ceea ce interesează cel mai mult pe consumator și noi considerăm că este cea mai bună opțiune dacă ar fi să avem o triplă etichetare a nașterii, a creșterii și a sacrificării, uh, costurile au, ar crește enorm. Costurile administrative pentru întreprinderi ar fi între 25.000 și 130.000 de euro pe an, suplimentar. Mi se pare că sunt destul de mulți bani, pentru că nu vorbim întotdeauna de întreprinderi uriașe, ci și de IMM-uri. Și acestea, de multe ori, sunt foarte afectate. Pentru autorități, pot să se creeze costuri mai mari prin faptul că trebuie să se facă mai, mari, mai multe controle, însă am dus deja această discuție când era vorba de siguranța alimentelor, când era vorba de, și de frauda alimentară. Aici statele membre sunt dispuse să, să crească nivelul controalelor. Pentru consumator se creează costuri uh, suplimentare și ajung la sfârșit. Așadar, cea de-a doua opțiune este mult mai uh, eficientă din partea, din partea din punctul de vedere al costurilor, mai ales că majoritatea costurilor suplimentare vor fi um, suportate de către uh, consumatori. Eu fac apel la respingerea acestei rezoluții. Uh, Dagmar Rotberan, știind că ne mai, rest numai, ne mai rămân numai 5 minute. Mm, nu-mi place să o ascult pe doamna Somar, pentru că când a fost scandalul uh, Uh, cărnii de cal, uh, cei din partidul uh, doamnei Sommer au spus, bineînțeles avem nevoie de o etichetare. Bine, nu era vorba de triplă etichetare, probabil. Crede cineva că dacă un pui este crescut undeva timp de patru săptămâni, asta poate fi numită țara sa, locul în care a fost crescut își amintește cineva de ce am uh, obținut această etichetare pentru vită? Da, pentru că a fost uh, criza cu balavacii nebune. Toată lumea vroia să știe de unde vine această carne de vită. Și nu există nicio justificare să facem o distinție. Și cine spune că um, va costa mai mult, trebuie să dovedească asta. Și încă nu s-a dovedit. Trebuie să spun, și spun asta și comisiei, că mi se pare rușinos ceea ce vreți să faceți. Dacă ne uităm la articolul 26, nu este prevăzută nici o justificare pentru ceea ce ne-ați uh, supus. Articolul 26 spune indicarea țării de origine, locul de proveniență va fi obligatorie. Și apoi unele derogări. De ce faceți apel la aceste derogări și de ce mergeți mai departe decât asta? și eliminați din orice uh, propunere uh, carnea tocată și procesată Cine vrea să meargă în fața vreunui cetățean cu asta, va, va vedea consecințele, va fi trimis acasă brusc. Eu uh, voi spune lucrurile foarte clar în Germania, cine vrea să dea informatorului și cine nu. Mulțumesc, uh, spune președintele, doamna Clas, pe scurt, vă rog. Da, voi fi foarte succintă. Vreau să vă spun că scandalul cu carnea de cal nu a avut de-a face cu etichetarea, ci a fost o înșelăciune și ar trebui să explicăm asta clar. Și tocmai de aceea sprijin ceea ce a spus Renate Zomăr. Nu putem să documentăm uh, uh, trasabilitatea cărnii și tocmai de aceea sunt pentru propunerea comisiei. Mulțumesc! direct voi da cuvântul uh, comisiei. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și eu voi fi cât se poate de succint. În rezoluția dumneavoastră spuneți că Comisia și-a depășit mandatul. Noi, după cum vă așteptați probabil, nu credem asta și vreau să vă uh, amintesc de temeiul juridic inițial 1169 per 2011, clauza 31, care se referă la uh, carnea de vită și spune că etichetarea de origine poate să difere de la un, de la un tip de carne la, alta, la altul în funcție de caracteristicile speciei. Uh, cerințele obligatorii pot varia de la un tip de carne la alt tip de carne. Principiul proporționalității și al poverii administrative trebuie avut în vedere de fiecare dată. Mai mult decât atât, articolul 26 cu 9 se referă foarte clar la evaluările de impact ce trebuie făcute și opțiunile de formulat cu privire la uh, creșterea și sacrificarea animalelor. Iar uh, mai departe, uh, să știți că Comisia a făcut un studiu de impact în uh, legătură directă cu părțile interesate și cu administrațiile naționale. Am vrut să obținem un echilibru fin între, pe de o parte, nevoia de a informa pe consumatori cu privire la originea cărnii și de cealaltă parte costul adițional care rezultă astfel, un cost care, bineînțeles, se traduce prin prețul final pe care îl plătește la casă consumator. Studiul de impact și studiul întreprins de experții externi au ajuns la concluzia că, dintre opțiunile ce ne stau înainte, Echilibrul cel mai corect între cost uh, și povară administrativă uh, este atins de uh, modelul, statul, modelul care este în statele membru. Să aplicăm un model care implică nașterea, creșterea și sacrificarea, comparativ cu un model de creștere și sacrificare, a apărut o metodă mai complicată. Pentru porci oi și pui, ciclul de viață, ciclul de producție este mult mai scurt. Și sistemele de identificare animală nu permit întotdeauna o trasabilitate perfectă a originii și ar fi fost o povară administrativă exacerbată. În ceea ce privește uh, cât de inteligibilă este măsura pentru consumatori, uh, cu privire la locul de creștere, e mai complicat. Eurobarometrul care va fi publicat în zilele următoare arată că 88% din consumatorii europeni consideră că este necesar să se um, eticheteze obligatoriu originea, dar mult mai puțin cred că e relevant locul nașterii animalului în acest context. Cu privire la costurile adiționale, Organismul independent consuma, consultat a ajuns la concluzia că costul adițional în cazul cărnii de vită ar fi mm, unul mai mare cu în cazul cărnii ar fi 33% pentru porc uh, și peste 233% pentru oi și capre. Per total, 1,3 miliarde de euro comparativ cu opțiunea de a, a marca cu doar 180 de milioane de euro creșterea și sacrificarea. Aceste costuri, bineînțeles, vor fi transferate consumatorului. În ceea ce privește carnea tocată, În rezoluție e vorba și de originea acestei cărni, proveniența putând fi identificată ca fiind UE sau non-UE. Credem că natura acestor produse e una diferită, adesea se uh, combină mai multe uh, tipuri de carne, iar în ceea ce privește carnea tocată, Deja există o etichetare propice acesteia în sectorul cărnii de vită. Dumneavoastră, în rezoluție, spuneați că dădeați impresia cumva că nu se face asta în sectorul cărnii de vită, dar vreau să vă atrag atenția că e posibil, e fezabil. Așa că, domnule președinte, în concluzie nu pot să spun decât că Comisia consideră că nu și-a depășit mandatul și că a găsit un echilibru corect între informarea consumatorului și uh, formularea unui cost adițional și în tot acest context, această propunere a fost adoptată cu, uh, de, de majoritatea statelor membre. La capitolul procedură de implementare. Mulțumesc. Nu, nu, nicio intervenție pentru că a susit ministrul. Uh, votul are loc în această după-amiază și dacă avem succes la vot, atunci Vom vota în februarie și la plenară. Acestea fiind spuse, urăm uh, bun venit domnului ministru care deja așteaptă la intrare. Dragi colegi, vă rog frumos să luați loc ca să putem uh, continua. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și urăm bun venit Ministrului Agriculturii, uh, Ministrul pentru Agricultură și Alimentație, este vorba de domnul Gheorghe Safțaris. Ca de obicei, ascultăm prezentarea domnului ministru, după care uh, trecem la o primă rundă de întrebări cu coordonatorii. Ministrul răspunde și apoi o rundă de întrebări pentru toți colegii care sunt interesați. Cer să fiți succinți pentru ca toată lumea să aibă posibilitatea să-și adreseze întrebarea și să primească și un răspuns pe măsură. Domnule ministru, ne bucură tare prezența dumneavoastră. Noi, uh, la comisia noastră, avem câteva subiecte relevante pentru mandatul dumneavoastră pe ordinea de zi. Organismele modificate genetic sunt întotdeauna un subiect de interes iar uh, în ceea ce privește regulamentul uh, pentru semințe um, și multe alte subiecte de acest gen, cu siguranță vom coopera pentru că până la urmă se impune o cooperare între Agri și Envi. Dar fără alte trenări, dau cuvântul direct domnului ministru pentru prezentare. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor, am o deosebită onoare ca acum, la începutul celei de-a cincea președinții elene mm, a Consiliului European, să pot interveni în fața dumneavoastră. Vreau să vă prezint programul nostru și lucrările prevăzute pentru dezvoltare rurală și uh, pescuit și agricultură. Noi preluăm uh, președinția Uniunii Europene într-un moment foarte special pentru țara mea, uh, dar și pentru mediul comunitar, pentru că suntem într-o etapă de tranziție. Ne aflăm în momentul în care Uniunea Europeană tinde să își îmbunătățească competitivitatea, ocuparea și creșterea economică. Vrem mai ales să intervenim în beneficiul tinerilor și ocupării acestora, dar, în general, ne interesează bunăstarea tuturor cetățenilor. Uniunea Europeană trebuie să-și consolideze mm, rolul și uh, să găsească din nou un loc în inima cetățenilor. Cu privire la prioritățile președinției elene, noi vrem să promovăm politicile și acțiunile care vizează creșterea economică, lupta împotriva șomajului, uh, aprofundarea Uniunii Economice și Monetare, uh, reformele structurale, integrarea și uh, finalizarea pieței unice. De asemenea, vrem să facem față și provocărilor din plan extern, de exemplu, e nevoie de solidaritate între statele membre pentru a combate marile probleme de migrație. Avem uh, obiective, priorități pentru președinția elenă care se încadrează în uh, tot acest context general. În ceea ce privește dezvoltarea um, rurală, agricultura și pescuitul, știți că aici este un pilon important pentru creșterea economică, pentru ocuparea um, în Uniunea Europeană. Trebuie parcurse câteva rapoarte din aceste domenii și noi ne vom axa astăzi pe ceea ce este relevant pentru Comisia Envi. Și acum, înainte de a intra în detalii, vreau să subliniez că acest domeniu uh, impune o dezbatere despre alimente de înaltă calitate. Noi respectăm resursele noastre naturale și vrem să le gestionăm într-o manieră durabilă pentru ca sistemul în sine să fie durabil și, în general, să protejăm mediul înconjurător. Până la urmă e vorba de protejarea societății și a consumatorilor. Este un domeniu în care Uniunea Europeană, în plan mondial, se bucură de respect. Avem uh, standarde de siguranță și de calitate pe care le menținem la un nivel foarte înalt, prin urmare produsele noastre sunt de cea mai bună calitate. În ultima vreme am urmărit cu toții reforma PAC. La această reformă, despre ce a fost vorba? Am vrut o ecologizare și o eficientizare în același timp preocuparea noastră principală a fost și este pentru președinția Elena acum implementarea reformei PAC. Pentru asta avem nevoie de Comisia Europeană care trebuie să dea actele delegate necesare. Există diverse îngrijorări care au fost manifestate. Să știți însă că președinția Elena se va axa foarte mult pe uh, Uh, emiterea de acte delegate de către Comisie pentru ca politica agricolă comună să fie reformată ca atare. Pe această cale, Parlamentul și Consiliul vor putea să ajungă la un acord în așa fel încât să intervenim pentru exploatatorii agricoli europeni care să-și poată securiza investițiile și activitatea în plan european. Totodată vrem să um, îmbunătățim câteva domenii care prezintă în continuare lacune în sectorul agricol. Vrem să îi susținem pe fermieri și asociațiile familiale um, agricole, pentru că până la urmă astfel reușim să, să aducem această politică mai aproape de cetățeni. Comisia Uh, trebuie să ne facă o raportare cu privire la rezultatele din 2007 din sectorul fructelor și legumelor. Vrem câteva obiective ferme pentru viitor. Acest domeniu este important nu doar din punct de vedere economic, ci și din perspectiva alimentației sănătoase în Europa. La Consiliu se va discuta și despre raportul Comisiei cu privire la viitorul sectorului laptelui după eliminarea cotelor de lapte. Produsele agricole în continuare trebuie promovate și asta este o prioritate pentru președinția Elena. Așteptăm rapoarte din partea Comisiei și în ceea ce privește reformarea măsurilor, programelor școlare, pentru furnizarea de produse sănătoase elevilor, vrem ecologizarea agriculturii și vrem agricultură și în zonele ultraperiferice. Toate aceste elemente vor face obiectul programului nostru în următoarele șase luni. Un alt raport relevant se referă la uh, produsele agricole din uh, sectoarele insulare și etichetarea, ca, uh, etichetarea propice. Așteptăm din partea Comisiei propuneri concrete pentru a face următorii pași legislativi. Și acum politica comună de pescuit. Deja există un acord politic cu Parlamentul, există un acord și în ceea ce privește reglementarea comună a pieței. Am vrea ca la final să avem următorul rezultat. Securizarea și uh, durabilitatea resurselor. Vrem să și simplificăm în același timp uh, fondul uh, de pescuit. Pentru asta există deja un grup specializat de lucru la Consiliu, un task force, care și-a început activitatea. Prin asta arătăm că avem un interes comun, noi cei de la Consiliu cu dumneavoastră cei de la Parlament. Ne vom continua lucrările în acest domeniu cu obiectivul ca până în martie 2014 să prezentăm rezultate ferme. O altă prioritate e legată de implementarea uh, normelor de interzicere a aruncării peștelui în mare. Avem o propunere o vom verifica și președinția vrea să sublinieze faptul că în același context vrem să amendăm și regulamentul cu privire la pescuitul la mari adâncimi. Bineînțeles că ne bucură foarte tare că până acum s-a cooperat foarte constructiv cu Parlamentul pe acest subiect. Și acum trecem la sănătatea plantelor și siguranța lanțului uh, alimentar european. Constatăm cu satisfacție faptul că pachetul Comisiei pe subiectul uh, animale și plante mai sigure în lanțul trofic Um, a fost avut în vedere în lucrările noastre. E vorba de sănătatea plantelor, a animalelor, de materialul vegeta vegetal de reproducere, adică semințele, și lanțul alimentar în plan comunitar. Sunt întrebări punctate la care trebuie să găsim un răspuns ideea de bază fiind simplificarea normelor în vigoare. Dar e nevoie să fim și stricți, pentru că doar astfel putem să reinstaurăm încrederea cetățenilor în sistem și putem să creăm o relație bazată pe încredere între partenerii comerciali. Obiectivul ultim este acela de a avea produse alimentare sigure. Și dacă vrem să avem niște standarde de, de siguranță alimentară ridicate, atunci trebuie să avem în vedere întregul lanț alimentar. Pentru că totul începe de la înșelăciune, etichetare proastă, boli de animale nedocumentate. Legislația practic ne obligă, nu, situația, realitatea ne obligă, mă scuzați, să revizuim legislația constant. Interesele noastre sunt cât se poate de comune aici și Vom uh, continua lucrările uh, trioului care a fost format cu Irlanda și cu Lituania. Am constatat că la Parlamentul European deja s-au făcut progrese considerabile. Vom face o verificare tehnică, o vom finaliza, vă vom prezenta câteva propuneri de compromis care să reprezinte poziția statelor membre. În același timp, președinția Elena ține să urmărească foarte de lucrările Parlamentului European pentru a facilita găsirea unui acord interinstituțional pe toate subiectele relevante. În ceea ce privește materialul vegetal de reproducere, împreună cu Parlamentul European, și uh, cu Comisia vom încerca să ajungem la un acord fezabil pentru viitor. Noi știm care sunt îngrijorările manifestate de diversi eurodeputați. Știm de asemenea că există grupuri uh, care trebuie să facă față unor provocări în acest domeniu. Noi vom avea în vedere uh, elaborarea unui studiu de impact. Impactul ne interesează foarte tare pentru că, până la urmă, noi vrem să modernizăm, dar să și simplificăm niște măsuri tehnice destul de vechi. Pentru asta e nevoie de un efort considerabil din partea tuturor pentru a avea norme clare și siguranță juridică. Și așteptăm în continuare actele de implementare și actele delegate în ceea ce privește administrarea cheltuielilor din domeniul veterinar și fitosanitar, atât Consiliul cât și Parlamentul European au prevăzut lucrări intense înainte de încheierea acestui mandat, pentru a se ajunge la un acord politic. Se vrea o indicație obligatorie a originii cărnii. Bineînțeles că și noi am inclus asta în programul nostru și preștinția Elena e dispusă să verifice documentele din acest domeniu. Ne interesează și clonarea animalelor. Și există grupuri de lucru care vor uh, analiza acest subiect. Ideea este că suntem cu toții foarte implicați pentru că este un subiect foarte, foarte sensibil. Și știm că a avut loc o discuție la Comisia Envi pe acest subiect recent, așa că am urmărit și vom urmări în continuare subiectul. Ne așteptăm ca Comisia să vină și cu alte propuneri. Noi, începând verificarea tehnică a acestora, de îndată ce le vom avea. E vorba despre medicamentele pentru animale, despre alimentele sau furajele care conțin medicamente, despre chestiuni de igienă veterinară și multe alte subiecte tehnico-veterinare. Și vrem, desigur, să ne aliniem tratatului de la Lisabona. Și aici vreau să numesc și importanța subiectului băuturilor alcoolice. Așteptăm uh, documentul comisiei și suntem dispuși să discutăm cu dumneavoastră, cei de la Envi, într-o manieră cât se poate de constructivă. Uh, Vreau să menționez și uh, propunerea Comisiei și lucrările cu privire la silvicultură în Uniunea Europeană. Am verificat toate documentele și vrem să implementăm noua strategie pentru silvicultură. Iată pe scurt care sunt uh, prioritățile președinției elene. Am preluat cârma Uniunii Europene într-un moment în care avem de tratat subiecte foarte relevante pentru agricultură și pescuit. Suntem în pragul alegerilor europene. A sosit uh, momentul să acționăm din nou democratic, dar cu realism, pentru a ajunge la un rezultat cât mai bun. Ne bazăm, desigur, pe cooperarea strânsă cu Parlamentul European. În paranteză fiind spus, pentru mine, această cooperare este o condiție sine qua non pentru atingerea obiectivelor comune și găsirea unor soluții la niște probleme dificile și acute. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, domnule președinte. Bineînțeles, vă stau la dispoziție pentru a răspunde întrebărilor care vin din partea dumneavoastră, din partea colegilor din această comisie. Încă o dată mulțumesc și mult spor pe mai departe. Mulțumim, domnule ministru, trecem direct la lucrări. Iată care sunt cei înscriși la cuvânt. Doamna colegă Kumutakos, Christa Klaas, Danielis und Jill Evans. Habe ich jemanden... pe cineva? Am trecut pe cineva cu vederea. Nu. Așa că vom continua exact în această ordine. Dagmar Roth-Berend. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, președinte al Consiliului. Vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Am două întrebări pe două subiecte diferite care țin de această comisie. Este vorba de organismele modificate genetic și de uh, clone. A existat o propunere pentru amândouă în urmă cu câțiva ani uh, și a, ambele proiecte au eșuat în dezbaterea uh, la Parlamentul European pentru că statele membre nu au fost dispuse să găsească un acord cu uh, Parlamentul privind produsele pe baza animalelor clonate. Întrebarea mea este următoarea. Există o propunere acum din partea Comisiei această propunere nu cuprinde nimic, absolut nimic referitor la etichetarea produselor uh, provenite din animale clonate. Această propunere interzice vânzarea animalelor clonate, dar asta nici măcar nu a avut uh, cineva intenția să facă, pentru că clonarea unui animal este mult prea mult prea scumpă, nu ar fi economic deloc. Când vorbim de punere pe piață, vorbim de a doua sau a treia generație și de produse obținute de pe urma animalelor clonate. Dacă nu reușim să obținem o interdicție a punerii pe piață, sunteți de acord cu mine că minimul trebuie să fie o etichetare a produselor obținute din animale clonate a, din a doua sau a treia generație. Apoi, referitor, referitor la organismele modificate genetic, domnule președinte al Consiliului, știți că este un subiect delicat în Uniunea Europeană și dumneavoastră tocmai ați spus-o. Parlamentul European a adoptat o rezoluție care ar urma să asigure că autorizarea unui uh, porumb modificat uh, genetic, uh, Pioneer 1507, e bine, nu, nu va fi dusă mai departe această autorizare. Aș vrea să știu ce, cum doriți să abordați această procedură de autorizare, veți discuta-o în, în următoarele luni și Aș vrea să știu dacă sunteți dispus să discutați propunerea uh, Comisiei. Știți că Curtea Europeană de Justiție a spus că Comisia Europeană la un alt produs nu a dus uh, la bun sfârșit uh, participarea Uh, statelor membre și s-a ridicat drept urmare permisul pentru cartoful Amflora și pornesc de la premisa că la noi produse uh, va trebui să executăm, să ducem la bun sfârșit uh, participarea necesară a statelor membre. Eu cred că nu putem să permitem noi produse pentru că nu putem să garantăm niciodată securitatea. Multe domenii industriale consideră acest lucru deja. Un mare producător precum Monsanto uh, se mai bazează în principiu pe faptul că poate să își uh, crească produsele în uh, Statele Unite și că cu viitorul acord de liber schimb va putea să importe produsele în Europa. Este ceva ce va, va trebui să discutăm în acest an și la unde va trebui să fim foarte precauți. Eu încerc să fac politică și politici în Uniunea Europeană și aș vrea să am confirmarea dumneavoastră că pentru acest uh, porumb uh, Pioneer 1507 există suficiente îndoiele încât să nu ajungă pe piață. Mulțumesc, uh, spune președintele domnul Cumuțacos. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, bun venit la Comisia pentru Mediu. sănătatea publică și siguranța alimentară. Competențele noastre, competențele comisiei noastre vă vor uh, uh, face să înțelegeți întrebările pe care le adresez care, și pentru a stabili o legătură cu subiectul animalelor clonate și problemele aferente. Este vorba de protejarea sănătății publice până la urmă. Așa cum știți și dumneavoastră și toată lumea în Europa, în ultimii ani au avut loc uh, foarte multe uh, scandaluri uriașe care au creat uh, neîncredere în rândul consumatorilor, iar uh, acestea au vizat produse animaliere cât și neanimaliere, ceea ce ne arată că e nevoie de E nevoie ca um, consumatorii să fie informați de plin privind uh, calitatea și originea alimentelor, precum și privind valorile nutriționale. Acest lucru este foarte important pentru cetățenii europeni. Întrebarea mea este următoarea. În timpul președin, președinției uh, elene, veți face, veți pune presiune, veți exercita presiune politică și veți lua măsuri eh, pentru a ocroti sănătatea publică în Uniunea Europeană, în lumina deciziilor politice extrem de importante, poate cele mai importante din istoria Uniunii Europene și a Parlamentului European, Acest subiect este extrem de important pentru cetățenii europeni, fiindcă e vorba de dreptul lor de a primi informații corecte cu privire la calitatea, originea și valoarea nutrițională a alimentelor pe care le consumă. Mulțumesc! Mulțumesc, Crista Clas! Ja, vielen Dank, vielen Dank, Herr Ratspräsident, für... Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte al Consiliului, pentru prezentarea programului dumneavoastră mi-am spus, o, oh, Doamne, pe 18 aprilie Parlamentul uh, este pregătit să intre în campanie electorală și asta va restrânge și perioada în care putem colabora cu dumneavoastră. Am înțeles și că dumneavoastră, în calitate de ministru pentru uh, alimentație și agricultură, Uh, vă ocupați de un domeniu acoperit de mai multe comisii ale uh, Parlamentului. V-ați referit la politica agricolă comună. Aici, cu siguranță, va avea mult de spus și Comisia pentru Agricultură. Așteptăm și actele delegate. Uh, este important și ceea ce puteți face în domeniul ecologizării, înverzirii. Aici, de multe ori, părerile sunt împărțite, dar pot să vă dau Uh, poziția mea ca membru din uh, Comisia ENVI. Înverzirea nu poate să fie uh, o restricționare. Trebuie să avem în continuare agricultură și ea trebuie să fie durabilă și asta va fi marea mm, sarcină a președinției dumneavoastră. Aș dori de asemenea să mă refer la un subiect pe care nu l-ați abordat, uh, este vorba de utilizarea suprafețelor agricole când vedem agricultura ca producător de energie. În Parlamentul European am încheiat dezbaterea privind carburanții, biocarburanții și prezenția lituaniană a eșuat în Consiliu cu propunerea ei. Se spune acum că președinția Elenă va relua, va prelua acest subiect. Veți face acest lucru? Veți relua uh, subiectul? Veți uh, face ceva și în uh, ceea ce privește sub tematica uh, referitoare la uh, calcularea factorilor în acest sens. Când este vorba de uh, cultivarea de biomasă, dacă dorim ca ea să fie cultivată, dacă vrem să ne producem propria energie, uh, atunci avem nevoie de uh, o altă perspectivă asupra schimbărilor, utilizării uh, terenurilor, uh, chiar și indirecte. Veți uh, amâna asta pentru următoarea președinție? V-ați referit apoi la problema semințelor și aici um, dezbatem, inclusiv în această comisie, chiar dacă competentă pe fond este Comisia pentru Agricultură. Eu nu înțeleg ce fel de avantaje am avea dacă ă, reunim 12 regulamente într-unul singur și care este urgența. Și aici ar trebui să ne luăm suficient timp pentru a ă, dezbate. De ce este brusc atât de urgent să decidem acum și să ducem la bun sfârșit atât de rapid acest ă, dosar? Vă urez mult uh, succes în președinția dumneavoastră, pentru că asta ar însemna și un succes pentru Europa. Mulțumesc, domnul Spiros Danelis. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule ministru, la comisia noastră. Sper că președinția greacă va juca un rol constructiv și va rezolva în mod eficient multe dintre problemele care afectează populația europeană. Domnule ministru, știți că în ce privește ecologizarea, greening-ul, rezultatul uh, nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor uh, noastre. Acestea fiind lucrurile și dat fiind uh, uh, părerea dumneavoastră personală, vreau să vă întreb uh, cum are de gând președinția greacă, prin intermediul actelor de punere în aplicare, care trebuie să fie grăbite pe parcursul acestei președinții, deci cum are de gând președinția greacă să sprijine această politică prin măsuri de combatere a schimbărilor climatice și de ocrotirea mediului înconjurător? Și cum veți folosi instrumentele pe care le aveți la dispoziție, precum și mecanismele pe care le aveți la dispoziție, spre a ajuta pe fermieri, mai ales pe cei tineri, să-și uh, transforme cunoștințele inovatoare în furnizarea de servicii și chiar de cunoștințe, care lipsește în multe dintre țările europene. E vorba mai ales despre cunoștințele care, pe care le aveau generațiile anterioare. Vă mulțumesc! Vielen Dank, Jill Evans. Jill Evans are cuvântul. Thank you. Um, thank... Mulțumesc, mulțumesc, domnule ministru, pentru această prezentare cuprinzătoare. Unul dintre mesajele pe care îl uh, transmiteți este că trebuie să lucrăm mai de aproape cu consumatorii și din ultimele luni îmi dau seama de acest lucru, fiindcă um, alegătorii pe mine m-au uh, contactat privind semințele, material uh, de propagare și OMG-urile, aceste două subiecte, iar uh, eu aș dori să revin acum la subiectul OMG-urilor, fiindcă, așa cum ni s-a spus uh, joia trecută, Parlamentul European a votat uh, cu majoritate considerabilă în favoarea unei rezoluții înaintate de grupul meu, de uh, grupul verzilor, care respingea propunerea de a autoriza porumbul modificat genetic 1507. Unul dintre motivele acestui refuz a fost faptul că Comisia își depășa competențele de punere în aplicare, iar Curtea de Justiție a dat o hotărâre privind uh, cartoful amflora, că Comisia încăl- și încălcase prerogativele, fiindcă nu consultase Comisia de Reglementare după modificarea pro- propunerii de modificare după uh, prima uh, încălcare. E limpede că în momentul în care propunerea a fost schimbată după votul Comisiei de Reglementare, aceasta trebuie să fie trimisă înapoi la Comisia de Reglementare și nu la Consiliu. Și iată că ne regăsim în aceeași situație. Dar se pare că președinția a înaintat propunerea ca punct uh, ca punct A la următoarea ședință a Consiliului ECOFIN. Întrebarea este de ce nu, nu, întreabă, de ce nu cere președinția greacă Comisiei să trimită propunerea modificată la Comisia de Reglementare spre a fi votată pentru a, uh, pentru a evita o astfel de problemă juridică pe viitor. Eu cred că Consiliul Agri, Agricultură ar trebui să se ocupe de acest subiect și că ar trebui să existe o dezbatere amplă uh, și uh, sperăm uh, că Grecia se va folosi de uh, poziția sa pe care o are împotriva OMG-urilor să aibă o poziție la fel de puternică și privind această chestiune. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Pilar Ayuso, apoi Karl-Heinz Florenz și apoi Crisogelos. Sí. Muchas gracias. Mulțumesc, domnule ministru. Vă mulțumesc că ne-ați prezentat programul președinției Elene, care este foarte cuprinzător. Vă urez și eu toate cele bune pe parcursul președinției Elene. Noastră vorbiți în calitate de ministru în domeniul siguranței alimentare și în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale. Iar în această capacitate aveți o înțelegere foarte bună a problemelor, a tuturor problemelor cu care ne confruntăm. Siguranța alimentară în Europa este extraordinară. Legislația noastră este extrem de ambițioasă. După mine, este cea mai bună din lume în ceea ce privește preîntâmpinarea problemelor legate de alimente. Bineînțeles, nu putem să evităm frauda și infracțiunile. Ne confruntăm cu probleme de fraudă și cu infracțiuni în acest domeniu. Aș vrea să vă adresez câteva întrebări. Mai întâi privind siguranța alimentară. Avem o legislație foarte strictă. Și mulți fermieri sunt nemulțumiți de asta. Sunt sigură că înțelegeți de ce. Dacă veniți dintr-o țară precum țara mea, unde unde insectele se înmulțesc uh, mult mai mult decât în nordul Europei, iar legislația privind pesticidele este foarte restrictivă, a, nu ne permite să, să combatem unele insecte, specii de insecte. Iar agricultorii în țara mea sunt foarte nemulțumiți de asta. Ce părere au agricultorii din Grecia? Asta este o problemă, o problemă care se referă la costurile excesive suportate de fermieri. Acum, în ceea ce privește etichetarea originii cărnii, am dat o rezoluție săptămâna trecută la Strasburg și aș dori să cunosc părerea dumneavoastră privire la aceasta, fiindcă e vorba de o legislație care, fiindcă o legislație care necesită uh, etichetarea cărnii ca ingredient, nu cred că va rezolva nicio pro- nu cred că va rezolva problemele. Mă refer aici la carnea de cal. Fiindcă dacă nu respecti o legislație, atunci poți să nu respecti nici 10 legi, 7 legi în cazul ăsta, care sunt extrem de complicate. Și vreau să repet ce a spus directorul general Sanco, domnul de Tori. Este vorba despre ingrediente de carne în, în uh, alimente procesate. Acum, în ceea ce privește materialul reproductiv, această, această dezbatere este una complexă și cred că va, va fi continuată de următorul mandat al Parlamentului European. Această dezbatere, această dezbatere s-au amestecat și alte regulamente. vorba de agricultura ecologică, printre altele, și protejarea soiurilor de plante. A intrat în această discuție, s-a amestecat aici și chestiunea exploatațiilor agricole mici. Aș dori să cunosc părerea dumneavoastră. Cred că trebuie să definim mai bine exploatație, exploatație agricole de dimensiune mică. ce înseamnă o piață a semințelor. Dacă avem definiții clare, atunci vom evita multe probleme, fiindcă multe, există, multe, există foarte multe multinaționale care vând uh, semințe, dar 80% din companiile care vând semințe sunt IMM-uri. Dacă permitem dacă, dacă permitem existența un, unor legi slabe, care nu per, care uh, izolează unele companii, vom crea o piață gri pe care nu o vom putea controla. Trebuie să îi sprijinim pe producătorii mici și schimbul de semințe, dar, dar să nu fie un paravan de fum pentru o piață cenușie pe care nu o putem compara, uh, controla. Înțeles. Domnul Florenț. Dar heinz Florenț. Ich äh, möchte Sie sehr... Domnule ministru, dați-mi voie să salut președinția dumneavoastră și subliniez că, în calitate de german, mă bucur foarte mult că ați preluat președinția. Știm că nu este ușor, însă facem tot ce putem pentru a vă sprijini. O întrebare foarte plicticoasă pentru că o adresez tuturor ministrilor de 20 de ani. Avem un acord, avem, am, am am obținut acorduri cu mari consens în Europa pentru o grămadă de legislații, însă nu toate sunt aplicate. Aveți o idee asupra modului în care putem în sfârșit să aplicăm ceea ce am decis deja? Nu trebuie întotdeauna să avem standarde, standardele cele mai înalte, dar să avem standarde uniforme. Eu sunt agricultor, știu uh, diferența între protecția Uh, plantelor în uh, Renania de Nord-Vestfalia, Germania, Belgia, le cunosc destul de bine, dar ne întrebăm dacă toată lumea a participat la aceeași conferință în care am luat uh, deciziile. Mulțumesc! Și în ultimul rând, și pe scurt, vă rugăm domnul Crisohelos. Domnule ministru, Cred că unele dintre subiectele abordate de către colegi sunt uh, cât se poate de actuale. De exemplu, uh, problematica uh, porumbului modificat genetic 1507. Ar trebui să se ia o decizie cât se poate de rapid aici. Eu sper că nu se va deschide ușița pentru uh, cultivarea acestui porumb modificat genetic sub uh, președinție Elena. Există însă și o uh, problemă, o problematică întreagă în jurul mierii. Este ceva ce îi privește atât pe apicultori cât și pe consumatorii din Uniunea Europeană. Parlamentul European a uh, adoptat un raport, a um, elaborat un raport pe acest subiect și a spus că este vorba de în ce măsură mierea conține sau poate conține uh, elemente modificate genetic prin intermediul polenului. Este acest prag de 0,9%. Apoi, este vorba uh, și de acordul între Uniunea Europeană și Consiliu. Se va discuta acest lucru sub președinția dumneavoastră? Este vorba de animale care au fost clonate și este vorba de fapt de produse care provin din animale clonate. Aveți o strategie în acest sens? Știm că din partea Statelor Unite există foarte multă presiune asupra Comisiei Europene, tocmai pentru ca în cazul asto, a, unor astfel de produse să nu existe o etichetare. Este vorba și de etichetarea unor um, urma, urmașilor animalelor clonate de a doua sau a treia generație. Uh, la ora actuală există o interdicție pentru noi tipuri de medicamente care au efecte negative asupra uh, albinelor. La Consiliu ați uh, verificat dacă statele membre uh, aplică aceste interdicții? Aveți informații în acest sens? Uh, la final, domnul ministru, aveți cuvântul, vă rog. Aș dori să mulțumesc tuturor pentru aceste întrebări interesante. Aș vrea să mă refer așadar la subiecte care se reflectă la subiecte individuale, dar și la politica agricolă comună, și așa mai departe. Apoi mă voi referi la aspecte mai specifice, animalele clonate sau uh, proporția de uh, OMG-uri în miere. Domnule o să încep cu dumneavoastră. Știm cu toții că Uniunea Europeană și mica mea țară, Grecia, dispune de un mediu foarte diferit și, drept urmare, există și un spectru larg de produse de mare calitate. Avem o agricultură greacă, dar um, la marege uh, sau, într-o, sau pe insulă, agricultura este foarte diferită de zonele mai uh, montane sau în zona Tesaliei. Și același tip de diversitate se aplică și pentru întreaga Uniune Europeană. Pentru întreaga Uniune Europeană. diferitele tipuri de agricultură din Uniunea Europeană duc la crearea unor produse cât se poate de diverse și acesta este un avantaj comparativ al nostru și noi vrem ca aceste produse și proceduri uh, să continue în Uniunea Europeană și vrem să sprijinim asta. Vrem ca aceste uh, produse să fie uh, în continuare protejate de uh, indicații de uh, origine protejată și așa mai departe. În plus avem agricultură biologică, în plus avem alte tipuri de etichetări, uh, produse de pe insule sau produse locale. Uh, toate acestea sunt uh, semne de calitate, semne care arată că Uniunea Europeană vrea să sprijine procedele de producție de mare calitate. Acesta este și obiectivul nostru. La Consiliul Informal din Atena, din 4 până 6 martie, am decis să discutăm exact aceste subiecte. Este vorba de acest avantaj strategic pe care îl avem pe baza acestei mari diversități de metode de producție. Și toate acestea se reflectă și în numărul mare de produse pe care uh, le produce Uniunea Europeană și este un uh, avantaj al Europei față de concurenții săi. În ceea ce privește politica agricolă comună, domnul Danelis s-a referit la acest uh, subiect și cred că această politică agricolă comună pe care am decis-o împreună, cred că va fi un domeniu în care multe din fondurile Uniunii Europene vor trebui să fie utilizate pentru a asigura supraviețuirea agriculturii în aceste țări. Este vorba de faptul că um, politica agricolă comună trebuie să fie și ecologizată, înverzită. Este o prioritate. În plus, trebuie să îi sprijinim pe tinerii agricultori. Însă nu trebuie să uh, ignorăm că îmbătrânirea populației este o amenințare, mai ales în domeniul agricol. Uh, Credem că în cadrul politicii agricole comune, 2% din fonduri trebuie să fie alocate pentru tinerii și noi agricultori. Considerăm că poate ar trebui să folosim și mai puțină apă, mai puțină energie, să folosim mai puțin uh, fertilizanți. Însă nu vor exista toate aceste lucruri dacă nu avem agricultori. Deci uh, trebuie să facem mai mult în acest domeniu. În ceea ce privește celelalte provocări, în fața cărora se află societatea noastră sau în fața cărora ne aflăm din cauza reformei politici agricole comune, uh, cred că trebuie să analizăm nevoile consumatorilor astfel încât să ajungem la soluții cât se poate de bune. Avem și programul Orizont 2020 pentru Uniunea Europeană. Și aici se abordează pro problematica schimbărilor climatice. Vrem să limităm efectele negative ale schimbărilor climatice și vrem să combatem schimbările climatice. Intervin aici în calitate de ministru al agriculturii elen și vă spun că țara noastră a luat deja măsuri uh, Uh, referitoare la efectele schimbărilor climatice asupra agriculturii. În mod clar, de curând, avem ierni foarte, uh, foarte calme, nu sunt dure deloc și pornim de la premisa că este posibil ca dăunători și boli să apară din această cauză. Și pentru asta avem nevoie de tehnologie, de cercetare, de inovație trebuie să folosim în mod activ biodiversitatea de care ne bucurăm. Și trebuie să subliniez încă o dată că tocmai această biodiversitate trebuie să fie înțeleasă ca o bogăție. Și, bineînțeles, cercetarea, tehnologia, formarea, educația trebuie stimulate un agricultor poate, ne, poate că are nevoie din, de mai mulți consilieri care să-l sprijine în activitatea sa. Avem și noi instrumente uh, dezvoltate la nivelul Uniunii Europene, de exemplu, acorduri de inovare, așa numitele clustere, astfel încât um, știința să ajungă la agricultori și, până la urmă, și la consumatori. Apoi, pe încă un subiect referitor la PAC, înverzirea. Noua politică agricolă comună prevede ca 30% din fonduri să fie folosite cu condiția aplicării unor uh, practici um, prietenoase cu mediul. Toată lumea a sprijinit asta și instituțiile Uniunii Europene au arătat foarte clar că au voința de a face asta uh, și că au ascultat voințele, au ascultat de dorințele mm, cetățenilor. Este vorba și de următoarele generații, pentru că și ele vor, a, vor dori apă, aer curat uh, și așa mai departe. În cadrul deciziilor uh, privitoare la PAC, s-a stabilit cum se va atinge acest obiectiv. Am să vă dau un exemplu. De exemplu, trebuie să evităm ca pe același teren să se cultive întotdeauna același lucru. Știm cu toții că rotația culturilor este mult mai durabilă decât uh, monoculturile. Dorim așadar planuri multianuale referitoare la culturi, pentru că dacă, are loc, dacă se face astfel de planificare, știm că lucrurile uh, decurg mult mai bine. De exemplu, am spus că trebuie să se creeze și posibilitatea de a se pune la dispoziție fonduri dacă pe uh, suprafețele agricole are loc o rotație. De exemplu, um, noi am putea să uh, cultivăm mai multe plante proteice, Uh, care să fie uh, hrană pentru animale și astfel putem să asigurăm întreag, întregul lanț alimentar. Cred că nici nu există vreun mod mai bun de a reduce costurile uh, decât, de exemplu, să renunțăm la din ce în ce mai multe substanțe chimice, fertilizanți. Dacă folosim mai puține substanțe chimice, costurile scad Uh, și dacă folosim uh, rotația culturilor, nici nu avem nevoie de acești fertilizanți pentru că sunt plante care pot să capteze azotul. Cam atât despre politica agricolă comună. Acum, agricultura ecologică, biologică, micile, mici agricultori. Am spus deja că dorim să-i sprijinim pe acești oameni prin simplificarea procedurilor birocratice. Și întreaga politică agricolă comună, în um, forma sa reformată, uh, pornește de la această premisă. Se stabilesc anumite praguri, începând cu care uh, trebuie să fie respectate anumite proceduri care sunt mai complicate. Sau, de exemplu, aceste uh, piețe de producători Uh, distanța mică între uh, locul de producție și vânzare. Um, acestea trebuie stimulate pentru că astfel uh, produsele locale pot să ajungă la cetățeni. Sunt exact măsuri care merg în direcția menționată de dumneavoastră, și anume sprijinirea micilor agricultori, pentru că ei fac parte din tradiția noastră și sunt baza agriculturii europene. Apoi au fost abordate și alte subiecte. Și de către reprezentantul german. E bine, cred că toate lucrurile pot fi aplicate uh, dacă sunt simple. Cu cât e mai simplu să aplici, cu atât mai mult aplicarea va avea loc. Cu cât mai complicate sunt lucrurile, cu atât mai mult, poate numai cei mari vor putea să aplice aceste proceduri. Încă ceva în acest domeniu. Dacă adoptăm uh, prevederi orizontale, transversale, vor exista întotdeauna uh, locuri în care nu sunt luate în considerare specificitățile naționale și asta îngreunează lucrurile. Aș dori să mă refer la descărcare, de exemplu, în domeniul politicii comune de pescuit. E foarte ușor când uh, prinzi un pește mare. E ușor de controlat, e ușor de făcut descărcarea, este foarte ușor dacă este, uh, descărcarea are loc într-un singur port. Însă, și este, uh, după cum spuneam, ușor de controlat. Dar dacă uh, se prind 30 de tipuri diferite de pește în cantități diferite, uh, Uh, ele vor trebui să ajungă în 150 de porturi și va fi foarte greu să aplicăm legislația în vigoare. Deci trebuie și aici să existe praguri. Nu este logic să folosim uh, sute și mii de euro pentru a constata că s-a pescuit jumătate de kilogram dintr-un anumit pește. În ceea ce privește unele aspecte specifice, referitor la clonarea animalelor, de exemplu, este un subiect care preocupă foarte multă lume. Am spus că dezbaterea propunerilor actuale, uh, o propunere, una dintre ele venind de-abia pe 19, au venit de-abia pe 19 decembrie. Așadar, dezbaterile nu au început și Consiliul se va ocupa în acest an de acest subiect. Dar credem că putem uh, coordona aceste dezbateri, însă nu putem să vă spunem foarte mult uh, din punct de vedere al conținutului din partea Consiliului. Însă, președinția dorește să înceapă discuțiile în uh, forurile diferite ale, ale Consiliului. Apoi, în ceea ce privește organismele modificate genetic, și acesta este un subiect abordat, este un subiect important, care ne preocupă pe noi și societățile noastre în general. Știți probabil că din 2010 nu a fost aprobată nici o plantă modificată genetic. V-ați referit la Amflora, autorizația a fost ridicată, anulată de către Curtea Europeană de Justiție printr-o decizie din decembrie 2013. Asta înseamnă că avem în Europa numai uh, porumbul Monsanto 810 și este o autorizație care a fost uh, dată în urmă cu, în urmă cu mai mulți ani. Știm care este poziția consumatorilor aici. Apoi, în ceea ce privește porumbul 1507, este un porumb modificat genetic foarte special și Comisia Europeană a făcut o propunere după decizia Comisiei la care v-ați referit și în cadrul Consiliului noi doar am uh, continuat pro, pro, um, procedura. Coreper uh, discută asta, au loc procedurile necesare și la următoarea reuniune a Coreper se va discuta asta și apoi statele vor trebui să voteze. Procedura este foarte clară, foarte clar prevăzută la Consiliu și președinția nu are niciun fel de posibilitate de a modifica aceste proceduri. Ele trebuie să fie respectate în totalitate. Apoi, în ceea ce privește pachetul cuprinzător referitor la siguranța plantelor și animalelor în lanțul um, alimentar. Așadar, în ceea ce privește acest uh, plan cuprinzător, m-am referit la semințe deja. Președinția Elena, împreună cu Parlamentul European și Consiliul, va încerca să uh, Uh, găsească o cale pentru a se ajunge la un acord aici. Știm care au fost pozițiile exprimate de către Parlamentul European și știm că grupurile referitoare că grupurile politice au reacționat deja uh, și și-au exprimat pozițiile. Consiliul, Consiliul va examina aceste poziții și uh, consecințele prevăzute, pentru că avem nevoie de evaluarea impactului. Ați spus asta foarte clar. Uh, Însă obiectivul este să facem o modernizare și o serie întreagă de măsuri uh, uh, trebuie să fie simplificate. Este nevoie de foarte multă muncă, sunt de acord cu dumneavoastră, pentru că vrem reguli clare și certitudine juridică. Și în plus, dorim și ca aceste acte normative să completate de acte delegate și de punere în aplicare. Pentru noi este un subiect important pe care vrem să-l analizăm îndeaproape și, drept urmare, vom încerca să folosim cât se poate de eficient timpul pe care îl avem la dispoziție. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu doresc să vă iau mai mult din timp. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule ministru. Vom mai avea Uh, ocazia în următoarele luni să mai discutăm un dosar sau altul. Suntem la Comisia de Mediu aici. Comisia Envi este cel mai, cea mai mare comisie legislativă din acest uh, Parlament și mai avem mult de lucru. Dacă nu reușim, uh, am avea parte de o lipsă de continuitate, ceea ce ar fi foarte neplăcut pentru că colegii noștri și noi va trebui să o luăm de la început în următorul mandat. Oricum vă urăm mult succes, putere, uh, rezistență, pentru că va fi un maraton, chiar dacă un pic mai scurt. De fapt, trebuie să parcurgeți aceeași distanță și aveți mai puțin timp pentru că noi lucrăm numai până în aprilie și apoi intrăm în campanie electorală. Urez președinției dumneavoastră mult uh, succes. Uh, același lucru l-am spus și domnului ministru al sănătății. Mă bucur că Grecia a, pre a preluat președinția. Mă bucur că Grecia își revine și iese din criză. Știm că au trebuit luate măsuri uh, dure pentru a ieși din criză. Și uh, țin uh, la Grecia nu numai pentru că îmi place să merg în concediu acolo, ci și pentru că uh, este cea mai veche democrație uh, din Europa. Vă mulțumesc și mult succes dumneavoastră și țării dumneavoastră.